good afternoon um, everybody um, for those who have Bună ziua tuturor. Cei care nu v-ați ocupat locurile, vă rog să o faceți. Would uh, like uh, to welcome all of our um, panelists uh, to Le urăm bun venit uh, paneliștilor noștri de astăzi, participanți în număr mare la uh, audiera privind pachetul privind bunurile. In the beginning, uh, I will give the floor to uh, the rapporteurs on, the, on both proposals. Am să dau cuvântul raportorului pe marginea acestei propuneri, după care urmează invitații, cum spuneam, în număr destul de mare, și ulterior vom putea să ascultăm și întrebările din partea colegilor. Cei doi raportori au dorit foarte mult să fie cât mai multe intervenții cu putință și am dorit de aceea să le oferim colegilor posibilitatea de a adresa întrebări. Mai întâi raportorilor domnul Ștefanec și domnul Danti pe marginea propunerilor, celor două propuneri. Domnul Ștefanec este încă în avion, așa că îi vom da cuvântul când sosește pentru remarcele de închidere. Prin urmare, dau cuvântul domnului Danti. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că uh, pentru organizarea acestei audieri în această seară. Le mulțumesc uh, invitațiilor pentru prezența la audierea pe marginea acestui subiect, pe marginea unui act uh, legislativ care va acoperi o lacună în materie. Ultimele date din, uh, ale Comisiei Europene mm, cu privire la sistemul RAPEX, care vizează produsele periculoase și neregulamentare, arată că încă există mult prea multe cazuri de neconformitate și pericol. 150 de notificări pe uh, săptămână. sunt afectate sectoare importante pentru viața de zi cu zi, cum ar fi sectorul textilelor, aparatelor electronice, jucării și așa mai departe. Aceste Acte legislative sunt fundamentale pentru a preveni abuzurile și pentru a ne asigura că bunurile care circulă pe piața internă a Uniunii Europene sunt conforme cu regulile. Sigur că dorim ca aceste, dispoziție, aceste dispoziții să fie corecte și favorabile pentru mediul întreprinderilor. În această lume în care uh, lanțurile valorice se fac din ce în ce mai complexe, uh, schimburile comerciale de asemenea, e foarte important să asigurăm conformitatea produselor cu legislația în vigoare. De aici și uh, importanța acestui pachet legislativ privind bunurile, cu atât mai mult cu cât uh, Pachetele legislative anterioare au rămas blocate în Consiliu și am asistat ani de zile la schimburi de opinii care vizează o serie întreagă de produse din mai multe produse, lucru care și la, am asistat la scandaluri care nu au drept uh, efect decât lipsa de încredere a uh, consumatorilor. Motiv pentru care noi salutăm pachetul privind bunurile în general, precum și propunerea cu privire la aplicarea legislației în materie de armonizare pe marginea acestor produse la nivelul Uniunii Europene, trebuie să existe o mai bună cooperare între autoritățile naționale, între statele membre și Comisia Europeană, în legătură cu acest subiect și în legătură cu instrumente, eficientizarea instrumentelor de verificare și control precum și în legătură cu alocarea resurselor financiare pentru monitorizare atentă și eficientă și crearea unui sistem de control eficient la frontierele Uniunii Europene, respectiv la nivelul autorităților vamale, care vor juca un rol foarte important, trebuie deci să avem în vedere legislația. E nevoie, deci, de legislație clară și uniformă, eliminarea dispozițiilor cu un caracter excesiv birocratic, și care să se bazeze pe o puternică utilizare a noilor tehnologii în scopul favorizării schimburilor de, de informații și al prevenirii neconformităților. În această propunere se regăsesc numeroase elemente importante pentru punerea în aplicare a schimbului de informații, date de alertă reciprocă, dar și pentru uh, colaborarea și punerea în aplicare a regulilor de control la nivelul autorităților naționale cred că putem consolida și mai mult acest pachet legislativ pentru a avea un instrument legislativ util venit să garanteze siguranța pe piața internă și calitatea vieții cetățenilor noștri. Avem uh, un calendar foarte încărcat, propunerea a fost prezentată cu oarecare întârziere, dar calendarul împreună cu domnul Ștefanec l-am prevăzut foarte ambițios, cu termene apropiate, însă n-am avut încotro, doar așa am putea să încheiem uh, dosarul acesta, dacă se poate, până la sfârșitul acestui mandat al Parlamentului European. Sunt convins că dezbaterea de astăzi ne va permite să înțelegem mai în profunzime temele și mizele acestor două pachete legislative și am toată convingerea că împreună cu ceilalți raportori vom putea să colaborăm în mod optim pentru a obține un rezultat bun și mai ales rapid. Mulțumesc foarte mult, Nicola. Și acum îi dau cuvântul domnului Joachim Nunez de Almeira, de la Comisia Europeană, director pentru po politica pieței unice, regulamente și punere în aplicare în cadrul DG Grow. Aveți cuvântul. Um, first of all, I... Bună ziua! Mai întâi aș dori să salut colaborarea foarte bună pe care o avem cu Parlamentul European, în special cu cei doi raportori. Am avut reuniuni preliminare care ne-au arătat că putem avea o relație de lucru bună în ce privește introducerea pe care m-ați invitat să o fac și n-am să mă lungesc foarte mult pentru că sunt convins că alții vor avea mai multe de spus decât mine. Piața unică oferă ocazii întreprinderilor europene, o paletă mai amplă de opțiuni și prețuri mai mici pentru consumatori, însă nu funcționează la parametri optimi. Așa se întâmplă și în uh, domeniile armonizate, unde există legislația Uniunii Europene pentru produse, dar și în domeniile nearmonizate, unde se aplică alte tipuri de reglementări. Problema însă vizează ambele sectoare, motiv pentru care și avem în cadrul pachetului pentru bunuri două propuneri. În domeniul armonizat se cuprind circa 80% din bunurile uh, de pe piața Uniunii Europene din punctul de vedere al valorii. Respectarea legislației este importantă aici. Autoritățile de supraveghere constată că există rate de neconformitate de circa 20 până la 60% în uh, cadrul inspecțiilor efectuate. Deci nu vorbim de faptul că 20 până la 60% din toate produsele de pe piața Uniunii European, Europene nu sunt în conformitate. Nu asta este problema, ci că 20 până la 60% din produsele supuse inspecțiilor s-au constatat că nu sunt, s-a constatat că nu sunt în conformitate cu legea. Este mult, o cifră mult prea mare. Nu putem face compromisuri când vorbim despre siguranță sau când vorbim despre obiectivele de mediu pe care ni le-am stabilit. Domeniul nearmonizat vizează circa 20% din totalul valoric al bunurilor care circulă pe piața internă și are un potențial care nu trebuie subestimat. Vorbim acum de 20% dintre bunurile care circulă în interiorul Uniunii Europene. Sunt două cifre care arată care e potențialul acestui sector. Rata exporturilor în interiorul Uniunii Europene este de 55% din consumul intern. Pentru domeniul nearmonizat, cifra este de numai 35%, adică e o diferență de 20% la nivelul comerțului transfrontalier în interiorul Uniunii Europene între domeniul armonizat și cel nearmonizat, ceea ce arată că atunci când vorbim de recunoaștere reciprocă, mai e multă cale de bătut. Potențialul zonei armonizate este important. Produsele care sunt în mod legal puse pe piață într-un stat membru sunt adesea interzise în altul. În ce privește barierele în calea comerțului, riscul este ca barierele acestea să conducă la pierderi de circa 100 de milioane de euro. E nevoie așadar de o imagine clară a potențialului avantajelor economice pe care le presupun propunerile noastre. Acestea sunt și scopurile acestor propuneri, să rezolve problemele semnalizate, eh, semnalate de noi. Vrem să simplificăm eh, procesele folosite de autoritățile naționale printr-o eh, reciproc, printr-o, îmi cer scuze, printr-o declarație comună care să faciliteze dialogul cetățenilor, al consumatorilor cu autoritățile naționale. Acest instrument ar permite și un uh, sistem de soluționare a problemelor, în care ar fi implicată și Comisia Europeană, și este completată de un plan de acțiune menit să sensibilizeze cetățenii la acest principiu al recunoașterii reciproce. Propunerea privind recunoașterea și punerea în aplicare este menită să insiste asupra unui sistem modern de supraveghere a pieței, care să colaboreze cu întreprinderile, care să verifice produsele vândute online cu aceeași atenție ca și cele care se vând în magazine, și în care să se asigure o cooperare lină la nivelul Uniunii Europene. Rețeaua de conformitate a produselor din Uniunea Europeană este în acest sens o parte fundamentală a propunerii noastre, pentru că arată cum ar funcționa în practică sistemul acesta. Vrem să îmbunătățim piața internă pentru bunuri, și în acest sens suntem interesați de orice idee care ar putea ajuta la o îmbunătățire și mai mare a funcționării acestei piețe. În acest sens ne propunem să colaborăm în continuare cu cei doi raportori, domnii Dante și Ștefanec. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult și cu acestea ajungem la primul panel de discuții experiența administrațiilor în materie de uh, Uh, bunuri și avem trei participanți la panel. Aveți trei minute fiecare pentru prezentările introductive. Îi dau cuvântul mai întâi domnului Tanghi Larer, care este șef de divizie pentru standardizare, uh, reglementarea produselor și metrologie, șeful unității pentru uh, reglementarea produselor din Franța. Domnule Larer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe această intervenție spunând că, într-adevăr, Franța consideră că libera circulație a produselor este foarte importantă, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Franța. Dar nu mai puțin importantă e supravegherea produselor. În acest sens, alocăm resurse importante și, cu toate acestea, constatăm că o rată mare de neconformitate a produselor la legislația europeană s-a putut înregistra. Și am vrea să rezolvăm această problemă. Neconformitatea produselor introduse pe piața uh, Uniunii Europene penalizează mai întâi de toate acei, uh, uh, acele întreprinderi cinstite, oneste, care se străduie să respecte regulile. Și mai e un lucru important. Cetățenilor europeni, în felul acesta, nu li se garantează un nivel ridicat de protecție de către Uniunea Europeană. Și mă refer în special la, secur- la siguranța și sănătatea consumatorilor. Noi considerăm în Franța că trei sunt elementele prin care am putea să sporim siguranța cetățenilor, siguranța consumatorilor. Incitarea, stimularea la respectarea regulilor mai întâi. În al doilea rând, o mai bună cooperare între autoritățile de supraveghere a pieței din Uniunea Europeană. Și un al treilea element, intensificarea supravegherii pieței, mai ales la frontierele Uniunii Europene, un domeniu care rămâne încă prea vulnerabil în Uniunea Europeană. Voi insista asupra acestui al, acestor, acestui al treilea punct, care autorităților franceze uh, li se pare că este cel mai important. Avem nevoie, pentru a apăra piața la frontierele Uniunii Europene, de o creștere a competențelor autorităților de supraveghere a pieței pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. În al doilea rând, trebuie să creștem sancțiunile uh, impuse operator, agenților economici care nu respectă regulile. În al treilea rând, trebuie ca autoritățile de supraveghere să beneficieze de resurse suficiente pentru a putea să efectueze teste în laboratoare specializate, un element fundamental. Toate aceste chestiuni trebuie să uh, se desfășoare în paralel la nivelul tuturor statelor membre. Sancțiunile, competențele și resursele trebuie omogenizate pentru a evita forum shopping-ul, mai ales din partea uh, agenților economici din țările terțe, care vor merge întotdeauna să caute locul cel mai fragil din uh, frontierele Uniunii Europene, de unde se poate intra. Salutăm uh, inițiativa Comisiei Europene, o vedem cu ochi buni, deși desigur deplorăm faptul că aici nu e vorba decât de domeniul produselor armonizate, înțelegem că se pune problema simplificării, dar chiar și așa considerăm că este un pas înainte, poate pe marginea fiecăruia dintre elementele la care m-am referit. Propunerea aceasta, lucru foarte bun, propune o întărire a competențelor autorităților de supraveghere. De asemenea, se pot compensa uh, cheltuielile de anchetă pe marginea produselor aduse de agenții economici mai puțin scrupuloși. Apoi se prevede și crearea unor facilități în Uniunea Europeană pentru a se efectua teste pe marginea produselor. Și uh, sunt alocate resurse în acest sens, lucru foarte bun pentru acele state membre care poate nu dispun de aceste resurse. Am, ven- am dorit să se mai adauge ceva. De exemplu, fabricantul dintr-o țară terță trebuie să desemneze, ar trebui să desemneze o persoană responsabilă cu conformitatea, care, lucru care le-ar aduce pe picior de egalitate cu agenții comerț electronic. C'est sans doute une bonne chose, mais pour la France... Ça... L-ar aduce pe picior de egalitate cu agenții care uh, parcurg uh, traseele obișnuite. Am vrea să reamintim și faptul că toate aceste obligații cuprinse în propunere ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței să-și desfășoare activitatea. Nu trebuie nici să împovărăm cu povara administrativă, în exces și trebuie să fim atenți și la problema parteneriatelor public-private. Trebuie, e foarte important să se garanteze independența autorităților de supraveghere a pieței. Și am să mă refer la, la finalul intervenției mele la cea de-a doua propunere. Nu avem o problemă cu principiul recunoașterii reciproce. În Franța considerăm că, într-adevăr, piața a ajuns la un anumit nivel de maturitate, dar lucrurile se pot îmbunătăți. Avem convingerea aceasta nu știu dacă prin intermediul acestei propuneri legislative, însă, chiar dacă o vedem totuși cu ochi buni, mai întâi pentru că există posibilitatea agenților economici de a face sesizări și plângeri și, pe de altă parte, datorită faptului că se prevede posibilitatea unei declarații comune. Mulțumesc și acum domnul Jonas Wester, atașat pe lângă reprezentanța permanentă a Suediei, pe lângă Uniunea Europeană. Vă rog. Thank you. And good afternoon, everyone. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc Comisiei IMCO pentru organizarea acestei audieri. voi, mă voi referi la regulamentele 764 și 765, uh, făcând referire și la noile propuneri ale Comisiei Europene vine vorba despre propunerea legată de recunoașterea reciprocă. Nu putem să ascundem faptul că aceste propuneri sunt greu de înțeles. De fapt, dispozițiile în, în vigoare sunt absolut im, ilizibile până și uh, pentru experți, dar rămite pentru novici. Din acest punct de vedere, noua propunere este salutară. E mult mai ușor de înțeles și procesul uh, este mai lizibil. Domeniul de aplicare a actualului regulament reprezintă o problemă. Nici autoritățile publice, nici com- companiile nu-l înțeleg neapărat. În special, relația cu legislația orizontală a Uniunii Europene este greu de înțeles. De asemenea, regulamentul nu poate fi uh, a, aplicată în cazul uh, categoriei produselor parțial armonizate. Probabil că noua propunere a Comisiei ar putea aduce îmbunătățiri din punctul acesta de vedere. Per ansamblu, experiențele noastre cu regulamentul 764 nu, nu sunt uh, neapărat uh, fericite. În ceea ce privește regulamentul cu privire la supravegherea pieței, uh, atitudinea mea este mai uh, pozitivă. Considerăm că dispozițiile sunt ușor uh, lizibile și de asemenea ușor de aplicat. Pot să fie aduse îmbunătățiri, în special când vine vorba despre cooperarea între autorități, dar aceste îmbunătățiri ar merge mai degrabă în direcția unor adaptări decât în direcția unei schimbări complete a arhitecturii regulamentului. Dintre aspectele mai puțin fericite, aș vrea să menționez următoarele. În primul rând, activitățile comune de supraveghere a pieței. Toată lumea își dă seama că genul acesta de a, a, abordare implică costuri. Fondurile europene, iată, sunt uh, puse la dispoziție. Din păcate, a, povara administrativă pentru accesarea acestor fonduri este mult prea mare, prin urmare fondurile nu sunt folosite. În al doilea rând, cooperarea între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a pieței. De fapt, antevorbitorul meu s-a referit deja la lucrul acesta. Ei bine, genul acesta de, de cooperare nu este suficient de bine a, uh, acoperită de aceste propuneri ale Comisiei Europene, dar cooperarea între cele două tipuri de, uh, de uh, deci cooperarea dintre aceste autorități este absolut esențială. După aceea, comitetele administrative sunt esențiale dacă e să avem o aplicare uniformă a dispozițiilor la nivel european. Metodologia de supraveghere a pieței este diferită în funcție de produse și tocmai de aceea considerăm că este importantă formalizarea și întărirea acestor comitete. Vă spuneam că experiențele noastre cu actualul cadru sunt pozitive în uh, esență și tocmai de aceea uh, permiteți-mi să menționez și subiectele pentru care nu considerăm că există nevoie de o acțiune la nivel european. În articolul 14 se vorbește despre competențe minime pentru autoritățile naționale. Unele sunt importante, altele uh, sunt lipsite de utilitate. Mai mult decât atât, sunt chiar controversate. Spre exemplu, responsabilitatea de a verifica site-urile web. Aceste responsabilități, până la urmă, reprezintă o încălcare, până la urmă, a competențelor statelor membre. Știu că nu mai am suficient la timp la dispoziție pentru a intra în detaliu, dar bineînțeles vă stau la dispoziție și în plus Parlamentul suedez pregătește un aviz pe tema aceasta. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum domnul Jan Havlik, director al Departamentului uh, pentru afaceri europene și piața internă de la Ministerul Industriei uh, și Comerțului din Republica Cehă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitația la această dezbatere foarte importantă. Cehia este unul dintre noile state membre ale Uniunii Europene. Și dați-mi voie să vă spun că avem un sistem robust de protecție a consumatorului, toc, consumatorilor tocmai datorită apartenenței la Uniunea Europeană. Colegul din Suedia uh, a, spus, mi-aș luat deja cuvintele din gură Multe dintre remarcele sale le-aș fi făcut și, ea, și eu. În ceea ce privește recunoașterea reciprocă, dați-mi voie să vă spun că am avut uh, niște neajunge, neajunsuri în relația cu alte state membre în ceea ce privește notificările și aplicarea generală a regulamentului. Deci, considerăm că există loc de îmbunătățire aici. A doua remarcă a mea se referă la Solvit, la întărirea Solvit. Acest sistem uh, poate să fie de mare ajutor, chiar dacă nu este o soluție finală. În cazul în care uh, relația dintre Solvit și uh, sancțiune ar fi mai uh, clară, atunci lucrurile ar merge înainte. În ceea ce privește declarația de recunoaștere reciprocă, da, aceasta ar putea elimina unele dintre obstacolele existente. În ceea ce privește supravegherea pieței, dați-mi voie să vă spun că în Republica Cehă am înțeles că este absolut esențială cooperarea între autoritățile uh, naționale. Și după aceea, bineînțeles, importantă este și cooperarea la nivel european. În Cehia ne bazăm pe analiza de risc în uh, supravegherea pieței. Se pare că abordarea noastră este funcțională. La fel ca și la recunoașterea reciprocă, la supravegherea pieței ne dăm seama că sensibilizarea agenților economici uh, lasă de dorit. Deci, iată, există multe de făcut atât la nivel național cât și la nivel european. Și în final, în ceea ce privește acest pachet, dați-mi voie să vă spun că, din punctul nostru de vedere, e important ca discuțiile să nu genereze nesiguranță juridică și e important, de asemenea, ca dezechilibrele să fie prevenite. Dar, bineînțeles, stăm la dispoziția Comisiei pentru o colaborare viitoare. Mulțumim foarte mult! Acestea fiind spuse, putem încheia primul panel și, prin urmare, putem trece la a doua discuție cu privire la Uh, provocările practice reprezentate de, aduse cu ele de produsele care intră în Uniunea Europeană din state terțe. Prima noastră oratoare este doamna Christine van Kesteren Stefan, Senior Advisor pentru facilitatea comercială la uh, relațiilor comerciale la portul din Anvers. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult pentru că mi-a oferit, acest, uh, această ocazie pentru a vă prezenta perspectiva portului din Anvers. Am pregătit o prezentare care va fi afișată în curând. Dați-mi voie să vă spun mai întâi de toate ce este un port. nu e doar locul în care bunurile intră în Uniunea Europeană, ci uh, este un conglomerat uh, de actori. Pe de o parte avem uh, agenții economici privați, mai avem și autoritățile uh, naționale care se ocupă de control, mă gândesc la autoritățile vamale, cele care verifică siguranța produselor. După aceea mai avem, și iată și prezentarea mea, Și după aceea mai există și autoritatea portuară. Și dacă vrei să afli cine ce face, uh, poți să știi că odată avem o interacțiune între uh, companiile private și uh, autoritățile publice în momentul în care apar produse sau intră produse în Uniunea Europeană. Autoritatea portia, port, portuară practic facilitează aceste relații Noi nu ne ocupăm de importul sau exportul de bunuri, ci pur și simplu încercăm să facilităm aceste relații comerciale. Considerăm că până la urmă noi suntem un fel de portal logistic uh, de intrare pe piața Uniunii Europene și, bineînțeles, ne dorim ca agenții economici europeni uh, să se bazeze pe serviciile noastre, să aibă încred- încredere în ele, dar, în același timp, suntem conștienți de faptul că, odată cu comerțul legal, uh, apare și, apar și cazurile de comerț ilegal, deci uh, e important să le permitem autorităților naționale să controleze cât mai bine cu putință bunurile importate. Prin urmare, noi, în calitate de autoritate portuară, ne confruntăm cu problema securității ambiția noastră este aceea de a maximiza securitatea și uh, securitatea, pentru că nu ne dorim să fim un portal uh, pentru bunurile ilegale, cele periculoase. Dar în același timp uh, înțelegem care sunt nevoile agenților economici și, bineînțeles, încercăm să maximizăm securitatea, în același timp uh, limitând uh, impactul negativ al măsurilor acestora asupra activității agenților economici. Deci cum considerăm noi că poate fi abordată această provocare? Consider că parteneriatele sunt esențiale. Trebuie să ne înțelegem unii pe ceilalți, să înțelegem cu, cu ce ne ocupăm fiecare. Deci companiile trebuie să știe cu ce se ocupă vămile sau autoritățile vamale. Autoritățile vamale trebuie să înțeleagă activitățile economice și eh, doar pe baza acestui parteneriat poți avea câștig de cauză. De asemenea, ne dăm seama că un cadru european uh, clar este esențial. Avem nevoie de un, uh, un spațiu echitabil uh, între statele membre, pentru că ne dăm seama că în comerțul ilegal apar tot felul de lanțuri logistice foarte complexe care au drept obiectiv găsirea punctului cel mai, celui mai vulnerabil care să le permită accesul pe piața europeană. Dacă în același timp sunt uh, identificați uh, partenerii uh, uh, de încredere din lanțul de distribuție și mulți dintre agenții economici sunt de încredere, deci dacă îi identifici la timp, ai mai mult timp la dispoziție pentru a supraveghea încărcăturile ilegale. Și încă un lucru este important comunicarea eficientă și schimbul de informații pe întregul uh, parcurs al lanțului de dis- uh, distribuție. Știm că multe dintre informațiile necesare pentru autoritățile portoare sau uh, vamale sunt disponibile, dar nu sunt disponibile când trebuie. Platformele de date, digitalizarea, automatizarea, schimbul de informații sunt absolut esențiale pentru combaterea comerțului ilegal, pentru combaterea tuturor produselor pe care nu le vrem pe piața europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Giovanni Kessler, domnul German, Giovanni Kessler, director al Agenției Vamale din Italia. Domnule Kessler, aveți cuvântul. Parlerò in italiano. Grazie al Parlamento per questo invito. Vă mulțumesc. Voi vorbi în italiană. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-a oferit ocazia de a vorbi puțin despre experiențele noastre. Dați-mi voie să încep prin a vorbi despre rolul autorităților vamale, în general. Autoritățile vamale trebuie să asigure sau să verifice siguranța uh, bunurilor chiar la frontieră, înainte ca ele să intre pe piața Uniunii Europene. Autoritățile vamale, deci, se ocupă cu controlul uh, bunurilor importate mai autoritățile vamale mai trebuie să verifice și obligațiile fiscale, etc., etc., dar în ultima perioadă ne axăm în special pe securitatea bunurilor importate. Controlăm respectarea regulilor, controlăm certificatele, autoritățile, punem accent însă pe siguranță, securitate. Iată aici câteva dintre datele statistice ale autorității vamale italiene. Numărul de controle efectuate. Vedeți că numărul controlelor a crescut de-a lungul timpului. Deci avem din ce în ce mai mult de, de muncă la, uh, la această autoritate vamală. Și controlele se concentrează în special pe securitate. Dar care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție? Instrumentele sunt cele tipice. Lucrăm cu toții cu analize de risc. Asta se întâmplă nu doar în Italia, ci în, în cazul tuturor autorităților vamale. În cursul acestor analize de risc, uh, luăm, evaluăm diferite, diferiți factori, uh, documentele, uh, aspectul produsului, etc. Deci, autoritățile vamale dețin uh, un număr enorm de date, un număr enorm de date, un volum enorm de date care trebuie să fie pre, prelucrate. Deci, pe baza datelor, experții uh, creează aceste analize de risc să știți că este foarte greu. Uh, trebuie să stabilim profilurile de risc cele mai importante, dar eforturile, nu precupețim niciun efort pentru că ne dăm seama că ambiția noastră este aceea de a asigura siguranța cetățenilor europeni. Mai avem și sistemul RAPEX, pe care, bineînțeles, îl folosim 29% dintre alertele din RAPEX se referă, spre exemplu, la jucării. Sistemul funcționează relativ bine, cel puțin în Italia. Ce am putea să îmbunătățim? Ei, putem multe îmbunătăți, sau îmbunătăți multe și deja unul dintre antevorbitorii mei a, a menționat deja lucrul acesta. Din păcate, infractorii încearcă veșnic să găsească veriga slabă se concentrează asupra acelei verigi slabe pentru a-și aduce pe piața europeană produsele. Din păcate, însă, în Uniunea Europeană există 27 de autorități vamale diferite și fiecare autoritate deține propriile date, propriile analize de risc și să știți că diferențele între cele 27-28 de autorități vamale sunt uh, foarte, foarte mari Există o diferență de, eficientă, de eficiență imensă. Spre exemplu, în Italia aveam o companie multinațională producătoare de jucă, jucării și 15% dintre controle au fost uh, Um, au fost uh, puse în aplicare, au fost finalizate înainte ca respectiva companie să decidă să nu-și mai aducă în Italia produsele, preferând uh, alte state membre unde controlele nu sunt la fel de severe. Uh, avem 28 de baze de date diferite în Uniunea Europeană, factorii luați în considerare sunt diferiți, profilurile de risc, uh, vă spuneam, sunt diferite și tocmai de aceea nu pot decât să salut această nouă inițiativă din partea Comisiei Europene. E nevoie de o abordare armonizată. Ar fi minunat dacă am avea o autoritate europeană vamală, pentru că aceasta ar duce la îmbunătățirea securității bunurilor importate. Vă mulțumesc! Listening to the translation. Um... Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și cred că aici putem încheia al doilea panel. Asta înseamnă că putem să trecem la al treilea panel de discuție și la prezentarea noilor proceduri uh, minte să rezolve problemele, inclusiv uh, rețeaua Solvit. Și aici uh, primul vorbitor este doamna Anishka Janssens, care este team leader Solvit în Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a descrie Solvit și noua procedură am pregătit uh, prezentarea împreună. Sper că obținem 8 minute. Uh, cei care nu știu, pentru cei care nu știu, uh, Solvit a început în 2002 și între timp a rezolvat aproximativ 15.000 de cazuri pentru persoane private și pentru oameni de afaceri din 21.000 de plângeri cât este totalul uh, primit la Solvit în primul an de operare. Este o rețea între administrațiile naționale ale statelor membre, deci problemele sunt rezolvate de centru, de funcționarii naționali care uh, lucrează în centrele Solvit. Comisia doar este un facilitator, organizează training-uri, workshop-uri, are baze de date, oferă raportare și mai departe. Dar, după cum puteți vedea, suntem foarte aproape unii de, astăzi, de alții, cei, uh, centrul din Bruxelles și centrele naționale. Și un lucru pe care aș vrea să-l subliniez despre Solvit și este foarte important pentru companiile medii, este că oferă o imagine a administrației naționale dintr-un alt stat membru, o imagine directă. Un alt uh, avantaj este că întotdeauna se lucrează în perechi. Deci sunt două uh, centre Solvit care se ocupă de același caz. Și un al treilea element există o bază de date, deci fiecare pas este înregistrat. Deci e un sistem foarte transparent și ambele părți pot vedea exact unde este celălalt centru solvit și, nu în ultimul rând, este gratuit. Așadar, acum uh, dau cuvântul Laurei de la Solvit Belgium, Belgia. Uh, mulțumesc! Uh, voi explica pe scurt cum uh, se rezolvă un caz solvit în uh, practică. Deci o companie are o problemă într-o țară și decide să contacteze Solvit, pot să acceseze foarte ușor uh, baza noastră de date și să introduc acolo datele unui caz, pot descrie, pot da atașa corespondență pe care au avut-o cu statul respectiv și într-o săptămână Solvit, centrul Solvit din statul membru Uh, se începe să se ocupe. Deci e vorba de statul membru de origine al companiei respective. Centrul analizează cazul uh, la o lună de la primirea tuturor documentelor. Cum fac asta? Prin uh, experții interni sau prin rețeaua de experți naționali și specialiști sau contactează Enterprise Europe Network, o organizație despre care voi vorbi mai târziu, dacă uh, cazul nu pare să fie unul pentru Solvit, deci că nu se aplică dreptul european sau nu uh, e, sau există o procedură judiciară deja, în acest caz, cât mai repede îl transmitem uh, instanțelor competente. Dar, în cele mai multe cazuri, plângerile intră în competența Solvit și în acel caz uh, îl transmitem uh, centrului principal cu o analiză juridică, o descriere scurtă și a așteptărilor uh, privind uh, modul în care ar trebui soluționat. Centrul principal fiind evident centrul din statul membru unde a apărut problema, unde administrația încalcă într-un fel sau altul sau nu respectă legea europeană. După aceea, centrul respectiv are 70 de zile pentru a găsi o soluție practică sau pentru a explica de ce statul respectiv nu îndeplinește legislația europeană. Ei lucrează în uh, cooperare strânsă cu autoritatea națională responsabilă. Sigur că se întâmplă ca unele cazuri să nu fie rezolvate și le sunt înregistrate ca nerezolvate în baza noastră de date, astfel încât și Comisia cunoaște acest lucru. Când e vorba de uh, întreprinderi de afaceri care ne contactează, avem o cooperare și cu Enterprise Europe Network. Uh, anul trecut, în mai, am adoptat un plan de acțiune uh, care implica statele membre și Comisia și am avut acțiuni importante pentru a întări și mai mult Solvit. Una a fost să ne asigurăm că Solvit uh, este un ajutor mult mai bun pentru, afa- pentru afaceri, pentru companii și că ele pot să primească ajutor atunci când au nevoie. Una dintre acțiuni a fost întărirea cooperării cu Enterprise Europe Network, cu această organizație. Deci mai întâi uh, s-a creat un manual de, general de cooperare. Uh, Belgia deja uh, s-a folosit de această ocazie și a creat un proiect pilot între echipa Solvit din Belgia și antenele regionale din Belgia. Am colaborat, colaborăm deja de trei luni și considerăm că e un proiect deja de succes. Enterprise Europe Network deja a, a ales niște cazuri care nu erau de competența Solvi, ci erau plângeri legate de relații business to business, a preluat aceste cazuri și de asemenea ne-am uh, structurat uh, toate aceste cazuri legate de Uh, care implică companii uh, către această rețea și am, uh, căutăm sfatul lor. În iulie va fi un forum de investiții și comerț în Flandra dedicat specific companiilor și îți dau din nou cuvântul. Da, mulțumesc. Vreau doar să mă refer pe scurt la mandatul Solvit, pentru că Uh, cazuri legate de libera mișcare a bunurilor și cazuri de recunoaștere mutuală nu sunt chestiuni noi pentru Sovit, ci sunt lucruri uh, comune. De asemenea, pentru că avem trei criterii, trebuie să existe un element transfrontalier, o încălcare a legislației europene și aceasta trebuie făcută pe comisă de o autoritate publică. Deci aceste trei elemente sunt deja în cazurile de recunoaștere mutuală și putem să vedem un exemplu pozitiv și două negative ca să facem uh, legătura uh, cu o nouă, nou regulament. Așadar, primul exemplu pozitiv este uh, cel care a fost abordat de colegi de la două centre Solvit. O companie dorea să vândă vopsele într-o țară vecină și s-a confruntat cu multe limitări, cea mai importantă fiind că nu li se permitea să-și vândă produsele dacă nu menționau numele producătorului, dar și numele distribuitorului pe etichetă. Compania n-a fost de acord cu această cerință, uh, considerând că nu e vorba de o cerință legală europeană, a contactat Centrul Soviet și sigur că li s-a dat dreptate, a fost o aplicare greșită a legislației europene, unde numai numele producătorului trebuie menționat. Centrul Solvit a trimis cazul la Centrul Solvit din țara respectivă. Autoritățile eh, au fost informate în legătură cu ce spune în mod clar legislația europeană și cum este ea eh, transpusă în legislația națională și după contactarea centrului Solvit, aceștia au, și-au adaptat cerințele și acum compania își poate vinde produsele fără să trebuiască să menționeze uh, numele distributorului, și, ci doar cel al producătorului. De asemenea, am avut cazuri în care centrele Solvit n-au reușit să rezolve uh, cazul. De ce? Unul dintre motive a fost că uh, unele cazuri de recunoaștere uh, mutuală pot fi foarte complexe sau cer un nivel foarte ridicat de cunoștințe tehnice pe un anumit produs și când această expertiză nu există, e foarte dificil ca, pentru cineva care nu este un expert să judece dacă o anumită măsură restric restrictivă e proporțională sau nu. Și asta poate reprezenta un caz pe care Solvit nu știe, nu poate să-l rezolve. Apoi, un alt, o altă chestiune legată de informalitate. În e un punct puternic în multe cazuri, pentru că autoritățile nu sunt uh, dornice să accepte că au aplicat greșit uh, legislația europeană, dar vor să rezolve situația și folosesc plus solvit pentru asta, dar în cazuri care sunt sensibile din punct de vedere politic, o autoritate poate fi uh, nu poate fi așa dornică să, fie, să se lase convinsă de un instrument informal, cum este Solvit. Și vin la propunerea din articolul 8 al noului regulament privind recunoașterea mutuală, recunoașterea reciprocă. Acest articol se referă la aceste două chestiuni. Deci mai întâi propune utilizarea unui instrument ex- existent, deci ca să nu mai creeze alt instrument, dar în același timp să-l întărească legându-l mai strâns de expertiza instituțiilor europene. Deci noi credem puternic că această procedură descrisă în articolul 8 va întări Solvit astfel încât el va putea să se ocupe de aceste cazuri de recunoaștere reciprocă și va putea cere expertize, expertiza Comisiei. Cum funcționează procedura? Pentru că deja am vorbit aproape 10 minute. Deci, primul caz, în primul caz, plângerea va merge la Solvit, Solvit o va evolua, evalua, va încerca să o folosească și în momentul în care înțeleg că nu e posibil, pentru că autoritățile nu sunt uh, dornice să coopereze sau e nevoie de expertiză tehnică foarte puternică, atunci ei apelează la comisie. Și aceștia vin cu expertiza și autoritatea necesară ca să rezolve cazul. Deci, avantajele acestui sistem sunt că, în primul rând, având acest articol și având uh, menționat explicit rolul Comisiei în propunerea de regulament, asta deja va avea efectul de a întări uh, puterea Solvit, pentru că autoritățile vor ști că atunci când vine Solvitul, uh, în spate are comisia și că pot să fie ajutați de comisie. De asemenea, e un avantaj că nu inventăm uh, un alt instrument și că organizăm mai bine dialogul cu autoritățile responsabile și avem cunoștințe pentru modul în care se aplică principiul recunoașterii uh, reciproce în general și în sectoare specifice. Asta este ce aveam de spus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și cred că acum putem trece la următorul panel de discuții, perspectiva companiilor, oamenilor de afaceri și aici vreau să dau cuvântul mai întâi doamnei Martinas Barisas, care este director pentru piețe interne Departamentul uh, Business Europe. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru că ați invitat uh, Business Europe uh, la acest eveniment. Mă bucur să fiu aici, dar sunt și mai bucuros că pot să încep o notă pozit foarte pozitivă, pentru că membrii Business Europe împărtășesc susținerea Uh, o largă susținere pentru acest pachet uh, legislativ. Pentru că nu am foarte mult timp, o să mă duc direct la, o să vorbesc direct despre cele două propuneri și avem aici câteva sugestii de îmbunătățire. În primul rând, în ce privește regulamentul de recunoaștere uh, reciprocă. Rezolvarea problemelor prin intermediul, în mod eficient prin intermediul Solvit este crucială. După părerea asta, atunci când o recunoaștere mutuală este negată, companiile ar trebui să poată să ceară și un aviz din partea Comisiei. În al doilea rând, se știe foarte bine că resursele uh, cheltuite uh, de comisie sunt cruciale. Și aici cerem o întărire a acestor resurse și, de asemenea, pentru stabilirea unor uh, termene limite pentru avizele date de comisie la Solvit, ca să avem o procedură scurtă, dar și cu niște termene foarte fixe pentru ca, într-adevăr, Comisia să fie un facilitator, așa cum spunea Anușca. Acum, trecând la următoarea propunere privind uh, supravegherea de piață, unde voi uh, sublinia chestiunile legate de uniformitatea și proporționalitatea regulilor, membrii Business Europe au avut experiențe cu cadrul actual, evident, pe care le pot împărtăși uh, experiențele companiilor și un caz obișnuit este când se lasă prea mult loc pentru interpretarea discreționară a anumitor uh, cereri de către autoritățile de supraveghere națională a pieței și apoi lipsa unei uh, evaluări independente a proporționalității deciziilor care s-au. De exemplu, am avut uh, un caz de decizie foarte restrictivă Uh, impusă de anumiți inspectori de piață uh, privitor la niște obiecții în legătură cu un standard de piață și asta pe baza unor preocupări care, uh, și îngrijorări care nu au fost discutate și motivate suficient. Și în contextul, asta în contextul unei abordări, unei, în context cu zero accidente sau zero plângeri în domeniul respectiv. Și asta mă duce la a doua partea prezentării legată de conformitate și aplicarea regulilor. Și aici mesajul cheie din partea noastră ar fi următorul. Avem nevoie de o supraveghere de piață mai puternică care să susțină conformitatea și regulile egale pentru toți. Asta e sigur. Dar puterile pe care le dăm autorităților de supraveghere a pieței trebuie să fie proporționale, nu ar trebui să aibă uh, mână liberă. Și vreau să explic și ultimul punct al prezentării noastre, care justifică un apel pentru o mai bună proporționalitate. Ca să începem cu referința la articolul 25, care este chiar la sfârșitul acestei imagini. Aș vrea să spun că avem dificultăți în a fi de acord cu uh, prezumția de nonconformitate, așa cum este ea gândită acum. Uh, de ce? Uh, mai întâi uh, vorbim despre decizii potențial nediscriminatorii și disproporționate care pot fi făcute și pot fi lăsate la discreția unei singure autorități de supraveghere a pieței. Această decizie, conform formulării actuale, se poate baza pe orice informație, declarație, absolut orice sursă Uh, și acestea pot fi folosite ca drept dovezi. Și asta poate duce la o presum, prezumție europeană, paneuropeană de uh, nonconformitate. Apoi, mă refer la articolul 14 legat de autoritățile de supraveghere a pieței. Uh, sistemele de audit care pot avea acces la orice date ale companiei, autoritățile de supraveghere a pieței, de asemenea, au posibilitatea să ceară oricărei persoane juridice sau fizice să ofere informații sub orice formă și sublinieze orice formă, pentru că asta constituie un, o dovadă de nonconformitate. În al patrulea rând mergem la articolul 12 care continuă cu uh, publicitatea și sigur aici avem, nevoie, avem uh, problema confidențialității și proporționalității. Și în ultimul rând, tot uh, acest proces de adunare de dovezi e bazat pe interesul public care poate fi invocat. Articolul 1 din nefericire, definește interese publice diferite de cele care sunt în definiția supravegherii de piață, articolul 3. Deci interpretarea este mult prea uh, laxă. Trebuie să avem o abordare mult mai uh, precisă. În fine, avem nevoie de o, o îmbunătățire a acestei inițiative și suntem gata să uh, colaborăm cu Parlamentul European și poziția noastră va fi gata până la sfârșitul uh, lunii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și mă bucur foarte mult să vă văd din nou uh, la comisie într-o altă, dintr-o altă poziție. Și acum următorul nostru vorbitor, domnul Ia Breheman, care este consilier uh, pentru piața unică la Europe Commerce. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a vorbi în numele tuturor uh, companiilor de retail uh, în domeniul casnic din Uniunea Europeană și ca un comentariu pozitiv aș vrea să spunem că susținem uh, pachetul privind bunurile. Credem că oferă o oportunitate excelentă pentru a îmbunătăți Uh, libera circulație și uh, certitudinea juridică, în special pentru IMM-uri. Credem că acest pachet ar trebui să susțină creșterea comerțului transfrontalier și să nu adauge și mai multă birocrație. De asemenea, trebuie să crească conformitatea îmbunătățind cooperarea între autoritățile de uh, piață și operatorii economici și o abordare bazată pe risc care să țintească comercianții necinstiți. De asemenea, ar trebui să clarifice responsabilitățile tuturor actorilor și să uh, uh, creeze mai multă ordine în prevederile legislative europene. Noi credem că ar trebui să existe un singur cadru pentru toate produsele armonizate și nearmonizate din Uniunea Europeană. Uh, începește experiențele noastre, cred că vedem că Uh, jucătorii online non-UE oferă produse pe piață și consumatorii pot să comande direct de la acești jucători online. Iar produsele acestea uneori nu sunt uh, sigure, uneori nu există nicio persoană responsabilă în Uniune, deci noi considerăm că legislația europeană ar trebui să țină seama și de noile modele. Vedem de asemenea o lipsă de coerență pe Uh, supravegherea pieței, autoritățile competente interpretează diferit uh, uh, prevederile, sunt interpretări diferite chiar și în cadrul unor autorități din același stat membru. Companiile de retail consideră că nu întotdeauna este suficient loc pentru dialog cu autorități, cu autoritățile, deși companiile au foarte multă experiență în legătură cu produsele pe care le vând. În ce privește recunoașterea reciprocă, propunerea privind recunoașterea reciprocă, evident, acesta este principiul uh, de bază care asigură libera circulație a bunurilor pe piața internă. Din nefericire, nu toate statele membre respectă întotdeauna acest principiu și credem că o declarație din partea producătorului că acest produs este vândut legal în statul membru ar fi util dacă statul membru ar fi dispus să accepte. Noi credem că Solvit ar putea Eh, reduce pragul eh, de apel pentru companii, dar credem că pragul actual ar trebui eh, respectat și condițiile actuale considerăm că sunt prea vag formulate. Centrul Solvit poate cere o opinie și Comisia poate emite o opinie. Credem că asta e deja prea mult. Există foarte multe obligații pentru autoritățile naționale în această propunere. Unele există deja, dar cum va garanta Comisia uh, că nu vor fi consecințe pentru autoritățile naționale când procedura nu este respectată. Uh, următoarea propunere. Eurocommerce susține cu putere obiectivul Comisiei de a se asigura că toate produsele de pe piață sunt sigure. Punctul de plecare ar trebui să fie colaborarea între autorități și uh, companii, cea de bună credință, care să ducă la încredere și uh, care ar defini uh, foarte clar obligațiile Uh, tuturor și rolul fiecărui operator economic în lanțul de distribuție cu uh, fabricantul care să aibă responsabilitatea finală în legătură cu conformitatea produsului. Dat fiind, date fiind resursele limitate, avem nevoie de un enforcement inteligent, de mai multe schimburi de informații și colaborare și nu în mod esențial mai multă putere. Prin urmare, susținem complet uh, ideea de a obține cât mai mult din această inițiativă și reprezentanții afacerilor ar trebui să fie incluși, iar noi putem împărtăși experiența noastră cu autoritățile. De asemenea, autoritățile ar trebui să aborde, aplice o abordare bazată pe risc, care să-i țintească pe uh, comercianții necinstiți care în mod intenționat pun produse uh, defecte pe piață. Și de asemenea, ar trebui țintite și produse care nu sunt non-conforme în mod intenționat, dar care încearcă să devină conforme și afacerile ar trebui să-și poată rezolva mai întâi problemele între ele. Susținem uh, parteneriatele de conformitate și memorandumul de înțelegere cu uh, părțile uh, implicate și avem nevoie de o abordare mai armonizată și mai coerentă în Europa în ce privește conformitatea, siguranța și certitudinea legislativă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor la acest uh, panel, domnul Filip Portalier, care este director al uh, piețe, pentru piețe interne și standardizare din partea Ogalan. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai uh, Parlamentului European, mulțumesc pentru că ne oferiți oportunitatea de a ne prezenta opiniile. Industria pe care o reprezentăm oferă o gamă largă de produse uh, de larg consum, de la uh, aparate de tuns iarba până la roboți. Aproape toate produsele noastre sunt intră în uh, prevederile europene privind armonizarea, deci voi încerca să mă concentrez pe propunerea Comisiei legată de conformitate și aplicare. Care este miza? În ultimii 10 ani, populația europeană a crescut cu 10 milioane și a crescut în felul acesta și consumul cu 10%. Un consum uh, uh, bazat pe o creștere în producția europeană de 14%. Între timp, uh, statele membre și-au redus personalul vamal cu 10% și bugetele autorităților cu 7%, și al inspecțiilor de piață cu 3%. Uh, Noi spunem că e suficient. Uh, din experiența noastră, uh, legislația europeană care se aplică produselor noastre este din ce în ce mai complexă și mai costisitoare, dar care scopul și rostul dacă nu există o supraveghere eficientă de piață și nici verificări eficiente în statele membre. Principala prioritate a statelor membre trebuie să fie să se asigure că nu apar pe piața lor produse periculoase care să afecteze consumatorii și utilizatorii. Dar am menționat deja câțiva vorbitori faptul că au și datoria importantă de a îi proteja pe fabricanții legitimi de concurența neloială. Deci când autoritățile de supraveghere a pieței nu au banii și personalul și competența tehnică să-și facă, să-și îndeplinească îndatoririle, Singura soluție este să le facem mai inteligente. S-a menționat acest lucru. Pentru a transforma acest lucru în realitate, avem trei sugestii. Mai întâi, cooperarea este absolut necesară. Verificările fizice și dialogul între uh, autoritate și operator economic ar trebui să prevaleze uh, asupra controlelor automate și superficiale. Verificările fizice eficiente cer trei elemente cheie competențe, resurse financiare și uh, legitimitate. Bun, începește uh, resurse, acestea pot fi oferite de companii în uh, mod voluntar, așa cum s-a demonstrat în unele cazuri, dar ne lipsește legitima, legitimitatea. De aceea este esențial să susținem cooperarea public-privat între autorități și companii și să le stimulăm să încheie memorandumul de înțelegere conform articolului 8 al propunerii. Sigur, asta ar trebui să se întâmple în, niște condiții foarte clare și echilibrate care să fie agreate de statele membre și de rețelele legate de conformitatea produselor, cum este prevăzut în articolul 31. Acest lucru este esențial. În al doilea rând, coerența în practicile de piață este necesară pe tot teritoriul Uniunii Europene. Acest lucru este prevăzut în capitolul 428 uh, uh, din propunere și salutăm în special articolele 31 și 32, care ar implica, acolo unde este cazul, reprezentanți ai uh, afacerilor relevante și ai organizațiilor de consumatori. În al treilea rând, proporționalitatea. Noi considerăm că propunerea ar trebui să întărească supravegherea de piață. Prin urmare, nu este nevoie ca această propunere să adauge obligații asupra uh, operatorilor uh, economici, dincolo de cele existente legate de legislația de armonizare și considerăm că articolul 14 ar trebui să ofere uh, autorităților puteri mai uh, clare, dar nu cred că ar trebui să extindem aceste puteri dincolo de cât este necesar și proporțional. Așadar, uh, vă îndemnăm pe noastră membrii Parlamentului să susțineți realizarea unui compromis uh, funcțional cu Consiliul în legătură cu această propunere ambițioasă cu scopul de a aduce uh, inteligență și eficiență pe piețele statelor membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um, it means that we can go to our next panel. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la următorul panel de discuții în care vom discuta despre impactul propunerilor asupra consumatorilor. Primul vorbitor, doamna Monique Hoyens, director general Thank you very much, uh, Chair. Al Beuc. Vă rog, doamnă. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă numesc Monique Goyens. Mă voi exprima în numele Organizației Europene a Consumatorilor BEUC. Lucrez, lucrăm însă cu ANEC, care este vocea consumatorilor în materie de standardizare la nivel european. Punem la dispoziția instituțiilor, dar și altor părți interesate, poziția noastră completă pe marginea acestui pachet. Astăzi, desigur, în termen de doar 5 minute, nu mă voi putea referi decât la elementele cele mai importante. Salutăm, desigur, acest pachet. Ne bucură faptul că el introduce în legislație numeroase îmbunătățiri pentru consumatori, de exemplu faptul că laboratoare, se vor desemna laboratoare ale Uniunii Europene sau obligativitatea de a exista un reprezentant legal, un reprezentant juridic uh, pentru, în, în Uniunea Europeană. De asemenea, mystery shopping este o, introducerea acestei trăsături este o, un lucru foarte util și faptul că se insistă asupra punerii la dispoziție de resurse pentru statele membre. Deci, acestea sunt elementele pe care noi le considerăm a fi îmbunătățiri. Referitor la elementele mai puțin bune pe care le-am identificat, unde Parlamentul ar putea da o mână de ajutor pentru a îmbunătăți acest pachet în avantajul consumatorilor, iată la ce mă refer. Trebuie ca domeniul de aplicare să nu se concentreze doar pe um, partea de punere în aplicare și Uh, trebuie fi, să fie extins și la produsele armonizate și la produsele nearmonizate. Adică să nu fie, este inacceptabil să fie acoperite de către domeniul de aplicare jucăriile, dar produsele de îngrijire a copiilor nu tot în ceea ce privește protecția consumatorilor. Când un bun se consideră că nu este în conformitate, trebuie ca imediat să existe posibilitatea despăgubirii pentru uh, consumator. Deci trebuie să existe o garanție juridică imediat dacă să se, să se pună în aplicare garanția pentru produsul respectiv sau alte căi de reparație în cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru produsul respectiv. Pachetul permite și posibilitatea abordării Uh, problemelor legate de internetul obiectelor și acestea ar trebui să se cuprindă în pachetul acesta. Pentru că produsele interconectate și conectate la internet ridică multe semne de întrebare. Același lucru în ce privește aspectele de securitate și ele trebuie să fie cuprinse la definițiile privind siguranța. Cadrul de reglementare existent nu acoperă în mod explicit siguranța serviciilor, e vorba doar de siguranța produselor, dar toate produsele conectate au și un element de gard de servicii, și anume elementul software. Și deci ar fi foarte important ca și acesta să fie abordat de problemele care țin de supravegherea pieței. Trebuie, e un lucru important, să fie clarificat și rolul platformelor. Cum putem vorbi de supravegherea pieței și de siguranță pentru produsele vândute online. Comisia anul trecut a elaborat orientări în acest sens, dar ele nu îmbracă un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Acum, în vremea în care explodează vânzările online și în Uniunea Europeană și pentru produse care vin din țările terțe, e foarte important să existe o supraveghere adecvată și pentru acest tip de produse. Încă un lucru important, să nu-i facem pe consumatori să plătească pentru neconformitatea unui produs. fac o paralelă cu interzicerea motorinei în anumite orașe ale Germaniei, uh, unde mașinile care funcționează cu motorină și-au pierdut complet valoarea și utilitatea. Și, practic, în felul acesta, cei care au, de suferit sunt tot, tot consumatorii. Sau produse considerate ca fiind neconforme, importate din Canada, produse care au trebuit distru distruse de către consumatori, fără să-i despăgubească nimeni, nimeni. Acest lucru nu este acceptabil, trebuie să existe forme de, uh, de, de reparație pentru consumatori. Apoi, în 2013, organizațiile de consumatori au căpătat un rol de a interacționa în mod oficial cu autorităților în contextul acestui, uh, uh, acestor dispoziții pentru siguranța produselor. Potrivit noului pachet, nu există niciun rol pentru noi. Noi care tocmai că știm foarte multe lucruri din acest domeniu și care am putea avea o contribuție importantă pentru a ajuta și a susține sistemul de supraveghere a pieței, am dorit ca și rolul nostru să fie inclus în acest pachet. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Michael Casar, director al Departamentului de Supraveghere a Pieței din Autoritatea Malteză pentru uh, Supravegherea Pieței. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate pe care mi-o oferiți de a vă împărtăși punctul nostru de vedere pe marginea acestui pachet privind bunurile. Vrem mai întâi să spunem că nu suntem aici pentru a ne propune propria variantă, propriul punct de vedere, ci exprimăm punctul de vedere al statelor membre în rețeaua pe care o reprezint. Mai întâi trebuie luată o decizie cu privire la pachetul din 2013 privind siguranța pieței, siguranța produselor și supravegherea pieței pachet legislativ care încă a rămas blocat undeva în discuții, mai ales, mai întâi, produsele acoperite de GDPS nu sunt acoperite în noul pachet, deci aici ar trebui luată o decizie. Cât mai curând. Trei elemente pe care noi le-am considerat pozitive în pachetul acesta. În prima propunere. Salutăm mai întâi faptul că noua propunere intră în detalii mai mult decât pachetul din 2013 referitor la obligațiile statelor membre, impunând statelor membre să efectueze uh, o supraveghere adecvată a pieței în baza unor resurse suficiente insistăm, nu putem insista de ajuns asupra necesității de a exista suficiente resurse pentru o supraveghere eficientă a pieței. În al doilea rând, trebuie făcut schimb de informații și trebuie să existe asistență reciprocă între autoritățile de supraveghere a pieței din toate statele membre. Nimeni nu poate trăi izolat, nici o țară nu poate, fi, nu poate trăi izolat ca pe o insulă deși eu vin dintr-o țară insulă, da, e, suntem geografic o insulă, dar nu suntem izolați. Un al treilea lucru foarte important este acela că statele membre, potrivit acestei noi propuneri, ar primi o listă de competențe minime. Și alții au spus-o înaintea mea, de exemplu, dreptul de a preleva eșantioane în prezent, în statele membre, nu, acest uh, drept nu există în toate statele membre. Autoritățile trebuie uneori să își cumpere eșantioanele sau dreptul de a impune sancțiuni, dreptul de a uh, recupera profiturile de pe urma acestor, vânzării acestor produse nesigure. Nu trebuie, cum spuneau colegii, ca consumatorii să plătească pentru problemele unui uh, uh bun nesigur nu sunt dispus să plătesc eu pentru că un bun pe care l-am cumpărat nu îndeplinește condițiile de siguranță. E nevoie de mai multe studii, însă, pentru a se vedea dacă nu ar fi necesar să se revizuiască anumite aspecte, cum ar fi principiul imparțialității și independenței autorităților din statele membre. Este foarte important ca acest principiu să fie menținut doar statele membre știu cel mai bine ce este, care sunt cerințele necesare uh, pe teren și din statele membre uh, autoritățile de supraveghere a pieței. Nimeni nu știe mai bine decât autoritatea din statul meu membru ce este bun pentru statul meu membru, nicio autoritate din niciun alt stat membru. Trebuie așadar să se introducă în text uh, conceptul de parteneriat de conformitate se spune potrivit acestei propuneri, dar asta nu ne-ar crea unele probleme. Pentru că principiul sună foarte bine, dar asta numai atunci când cele două părți colaborează în vederea atingerii aceluiași scop. Da, asta nu avem cum să garantăm. Principiul subsidiarității. În propunere se vorbește despre Uniunea pentru, rețeaua Uniunii în materie de conformitate a produselor, rețeaua europeană în acest sens. Aici există unele, poate, probleme, pentru că statele membre ar putea să se afle în situația de a se um, da pe mână, să spunem așa, unor autorități mai puțin uh, ferme, mai puțin uh, uh severe. De aceea cred că ar trebui să se stabilească principii comune în aceste acte legislative. Apoi, persoana răspunzătoare pentru informațiile referitoare la conformitate este și ea foarte importantă, cum spuneau colegii. Trebuie văzut cum am putea să cuprindem în text și această problemă, pentru că dacă ea nu se va, uh, nu, nu va fi corect pusă, așternută pe hârtie, um, transpusă în text de lege, atunci asta riscă să creeze o povară mai asupra autorităților din statele membre mai degrabă decât să rezolve probleme. Deci acestea sunt punctele mele de vedere preliminare pe marginea acestui pachet și rămân desigur dispus să continu discuțiile. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și ultimul panelist, domnul Claudio Bergonzi, secretar general de la Inticom, nu știu unde se află în sală. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la audierea aceasta foarte importantă. Reprezint Indicom, care este principala asociație italiană pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru combaterea traficului ilicit de bunuri uh, din Italia și colaborăm cu alte autorități europene în materie de, pe, pe marginea pachetului privind bunurile. Așadar, avem un interes, manifestăm un interes deosebit pentru acest act legislativ, pentru că acest act legislativ privind produsele afectează atât consumatorii cât și sectorul industrial pe care îl reprezentăm noi. Propunerea aceasta o analizăm noi, sectorul industrial, cu toată atenția, pentru că în Uniunea Europeană s-a mers cam departe. Evident că există rezultate legate de numărul mare de produse neconforme care intră pe teritoriul Uniunii Europene, în condițiile în care noi ar trebui să apărăm economia noastră. Uh, avem date de la OCDE și de la UNPO de anul trecut, care arată că circa 50% sunt bunurile falsificate care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Asta înseamnă 50 de miliarde de dolari pagube. Însă, nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală nu e o problemă mai mică, dar este o parte a problemei în ansamblul său. Să vă dau un exemplu. În 2010, la Autoritatea Vamală Italiană a um, confiscat un, o, un transport foarte mare de uh, încălzăminte de sport. Și s-a constatat acolo, uh, în pre, prezentă în, aceste, în acești pantofi de sport, un produs pe care Organizația Mondială a Sănătății îl consideră uh, cancerigen, mult peste pragul acceptabil în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, produsele acestea au, ar fi putut intra pe teritoriul Uniunii Europene. Iată rolul autorităților vamale. Autoritățile vamale, în acest caz, au deschis cu adevărat o cutie a Pandorei. Se încălcase un, uh, o, o uh, dispoziție legată de drepturile de proprietate intelectuală, dar asta n-a fost decât o parte a problemei. De aceea am dorit ca legiuitorul să rezolve această problemă prin noul, noua propunere. Vorbeam în cazul de față de o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, dar nu doar, cum spuneam, ci și probleme de siguranță, de sănătate, de evaziune fiscală, de taxe neplătite, de declarații false, false în declarații și de nerespectarea regulilor la importul produselor. Iată, deci un singur produs produs neautentic, adevărat, neoriginal, reprezenta o mulțime de infracțiuni, o mulțime de încălcări ale legii. Problema așadar este mult mai amplă. Nerespectarea regulilor pentru diferitele produse ne interesează pe noi sectorul industrial în mod deosebit, deoarece afectează încrederea, dar și siguranța consumatorilor, fără de care consumatorii, desigur că nu vor mai fi tentați să cumpere ceea ce este demonstrat și de creșterea semnificativă a produselor vândute prin comerțul electronic. Consumatorii care nu mai au încredere nu mai cumpără produsele. E nevoie așadar de uh, reguli, de norme care să se aplice și trebuie să avem în vedere faptul că fără astfel de norme sunt mai mari costurile, uh, și există o mulțime de alte probleme. Sectorul industrial, în special IMM-urile, sunt uh, afectate destul de semnificativ. Măsurile pe care le conține această propunere reprezintă o încercare de a facilita activitatea autorităților de supraveghere pentru a identifica cel mai ușor mod de a obține informații cu privire la conformitate și la uh, comportamentul corect al agenților economici. Nu vreau să lungesc prea mult intervenția mea, dar și în acest uh, domeniu, la acest capitol, apare o problemă de exces în reglementare care va afecta uh, întreprinderile. Sunt întreprinderi care realizează produse conforme, în prezent, dar care vor fi supuse unor norme suplimentare uh, legate de obligațiile de informare. Problema însă este că mm, industria este victima acestei probleme, dar și o parte a soluției ei. Noi vrem să se uh, impună o armonizare, după cum spuneau și antevorbitorii, în ceea ce privește uh, colaborarea dintre uh, autoritățile de supraveghere a pieței în fiecare stat membru. Avem în prezent uh, situația traficului ilegal de bunuri la nivel interna internațional. Nu există în prezent posibilitatea de a se efectua activități de culegere de informații, de intelligence la nivel transnațional. Există o autoritate vamală, desigur, care am, noi am dorit să fie și autoritatea de control de referință, pentru că în prezent există o posibilitate de coordonare între cele 28, viitor 27 de autorități vamale. Fluxul din ce în ce mai mare de mărfuri care intră pe teritoriul Uniunii Europene, așa cum arăta și domnul director Kessler, Arată însă că deocamdată nu toate autoritățile vamale acordă același nivel de atenție mărfurilor care intră în Uniunea Europeană. E de aceea nevoie de o atenție deosebită acordată acelei, acelui strat de bază al produselor autentice, aflate în conformitate. Iar întreprinderile care în prezent sunt corecte și respectă regulile, ar trebui să aibă instrumente de stimulare pentru a fi cât mai bine cunoscute ca agenți economici legali. În aceeași măsură ar trebui să existe control mai, un control mai uh, sever din partea autorităților vamale, o mai bună coordonare între autoritățile de supraveghere a pieței din Uniunea Europeană și sarcina probei să, uh, se revină celui care vrea să-și uh, exporte bunurile pe teritoriul Uniunii Europene. El trebuie să facă proba că bunurile pe care vrea să le introducă pe teritoriul Uniunii Europene sunt în conformitate. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dacă doresc dorește cineva să adreseze întrebări paneliștilor, domnul Agnew. Vă mulțumesc. Am considerat că aceasta ar fi o ocazie bună să vă adresez întrebări în legătură cu un lucru care s-a întâmplat anul trecut. E vorba de fipranol utilizat de producătorii de ouă pentru a-și uh, curăța de șoareci uh, uh, spațiile de producție. Care a fost situația? Producătorii de ouă din Olanda au utilizat acest material, această substanță, fipranol, dar producătorii britanici nu au putut să cumpere acest, uh, această substanță pentru că autoritățile britanice au uh, desemnat această, acest material, uh, cu, au, au, au desemnat un număr care uh, a făcut imposibilă achiziționarea sa în regatul unii. Nu mai știu exact care era acest număr sau acel nume, dar iată că piața internă nu funcționează chiar așa cum, ne, cum ni se spune. O, e o, o experiență izolată, în care pe piața unică, practic, o țară, un stat membru, putut pur și simplu să interzică intrarea pe teritoriul ei a unei substanțe, a unui material. Aș vrea să știu dacă e chiar un caz izolat totuși sau dacă și în alte state membre se mai întâmplă acest lucru și aș vrea să înțeleg dacă acest termen de recunoaștere reciprocă atât de important acum în contextul Brexit se mai aplică. Cum putem să folosim acest termen de recunoaștere reciprocă în contextul uh, transfrontalier? Mulțumesc, domnul Selimovici. Mulțumesc! Am să folosesc celălalt microfon ca să mă aud când vorbesc cu oaspeții noștri. Mai întâi vreau să spun că și eu și Martin Lochegord, care din păcate nu poate fi prezent în această după-amiază la ședință, uh, salutăm această propunere, de fapt cele două propuneri, le salutăm, sunt două propuneri bune. Am trei întrebări pentru oaspeții noștri. Mai întâi, pentru domnul Potengor, și îmi cer scuze dacă vă pronunț greșit numele, Vorbeați foarte elocvent despre lipsa de resurse a autorităților de supraveghere a pieței. Una dintre soluțiile pe care le propuneați în acest sens era eficientizarea activității dacă nu sunt suficiente resurse. Dar și aici există o limită. Dacă ai o anumită sumă de bani, poți să eficientizezi întrucâtva utilizarea banilor, dar până la un punct. Pentru că există costuri. S-au făcut câteva propuneri din partea mai multor uh, voci care au intervenit. S-a spus, de exemplu, faceți aceste autorități să poată uh, participa la sancționare. Și atunci ar fi stimulate cumva să um, funcționeze mai bine sistemul. Aș V-aș întreba și pe dumneavoastră ce părere aveți de această idee și dacă cumva există riscuri Există genul acesta de mecanisme în anumite situații. De exemplu, dacă eu îmi parchez aici mașina greșit, uh, o să fiu penalizat, sancționat, amendat, pentru că o parte din amenda mea se duce la aceste autorități. Dar se poate și abuza sistemul. În această speță la care m-am referit, de exemplu, citam că uh, săptămâna trecută că au fost uh, amendate pentru parcare în locuri uh, interzise ambulanțele. De ce? Că era interesul lor să amendeze pentru că o parte din venituri veneau la, se duceau la bugetul lor. Aceasta ar fi o primă întrebare. Deci care ar fi și riscurile unui astfel de sistem? Pe de altă parte, un standard mai dur s-ar aplica tuturor dacă cineva decide să aplice un standard mai dur. Eu nu mă refer acum la pericole, la, la produsele foarte periculoase. Dar uneori, produs neconform înseamnă pur și simplu că uh, eticheta este ușor diferită de la un stat la altul. Și atunci statul care stabilește regulile cele mai dure va decide el. Iată, această etichetă nu este aplicată corect și imediat se va opri de la vânzarea produsului în întreaga Uniune Europeană. Deci și acesta ar putea să vă reprezinte un risc. V-aș ruga să uh, intrați un pic în detalii în răspunsul la această întrebare. Apoi, reprezentantul autorității suedeze vorbea despre un risc și anume să existe un sistem prin care putem închide site-ul unei companii dar înțeleg că uneori este foarte periculos și dificil să se închidă un astfel de site. Doamna președinte, vă rog dacă se poate să scurtați intervenția ca să aibă și alții timp. Da. Să spunem, să luăm exemplul uh, ziarului Le Soir, care are uh, pe site-ul său o publicitate, să zicem, neconformă. Și dacă se constată că respectiva publicitate încalcă regulile, trebuie să închidem tot site-ul? Tot site-ul uh, publicației lui Soar? Eu, nu vi se pare că e un pic exagerat? Adică mm, sunt și niște riscuri legate de aceste dispoziții și vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că m-am lungit. Da, vă mulțumesc. Am să îi rog pe cei care vor interveni să răspundă într-un minut. Mai întâi, reprezentantul autorităților din Suedia. Nu, nu. Ultima întrebare i s-a adresat comisiei, dar prima dumneavoastră întrebare era către dumneavoastră. Vă rog. For your question, um, regarding uh, the issue of um, partner, well, uh, this memorandum of understanding. Mulțumesc uh, pentru întrebări. În ceea ce privește acele memorandumuri de înțelegere și celelalte măsuri, într-adevăr aveți dreptate, nu putem face tot ceea ce ar trebui să facem, date fiind fondurile noastre limitate. Dar să nu uităm că unii agenți economici sunt dispuși să achite niște studii sau teste făcute de către părți independente. Deci, iată, mai puține costuri pentru autoritățile publice. Și testele acestea pot să fie supravegheate pentru a ne asigura de independența lor. Și deci, iată, un instrument care credem că ar putea funcționa. Suntem încântați și vă cerem uh, ajutorul pentru că se pare că genul acesta de parteneriate nu se bucură de asentimentul tuturor autorităților naționale. În ceea ce privește costurile acoperite de, sau, da, acoperite de autoritățile de supraveghere a pieței sau care trebuie să fie achitate de acestea, noi suntem de acord cu propunerile făcute la articolul 21 dar ar mai fi niște sugestii pe care le-am putea face. Spre exemplu, să spunem că taxele nu pot fi percepute atâta timp cât autoritatea nu a transmis o notificare a agentului economic în cauză. De asemenea, taxele aplicate nu trebuie să depășească pre- prețul de piață și o altă sugestie, în cazul în care operatorul poate dovedi faptul că produsul este conform, e bine, respectivul agent economic ar putea să recupereze taxele achității autorității publice. Mulțumim. Domnul Barisas de la Business Europe acum. Vă mulțumesc, domnule Selimovici, pentru această întrebare de cea mai bună calitate. Vorbeați despre evaluarea diferită a riscului în întreaga Uniune Europeană. Aceste evaluări diferite ar putea duce, dacă v-am înțeles bine intervenția, la standarde uh, diferite, unele mai severe decât altele. Noi considerăm că există o soluție pentru a preîntâmpina această, pentru a rezolva această problemă, dincolo de proporționalitatea pe care, despre care vorbeam în intervenția mea. În primul și în primul rând, abordarea aceasta a analizei de risc trebuie să persiste. Analizele de risc, de risc trebuie să se bazeze pe probe. Pe baza acestor analize de risc, pe baza probelor, putem organiza un dialog structurat cu toți uh, factorii implicați, fie că vorbim despre agenții economici, autorități, etc., etc. Dar dialogul structural Uh, structurat trebuie să fie es, uh, în centrul atenției și trebuie să fie susținut. Și tocmai de aceea, iată, această rețea pentru conformitatea produselor uh, se bucură de, de sprijinul nostru, această propunere a Comisiei Europene. Mulțumesc! Mulțumim și mai apoi întrebarea adresată Comisiei. Voi fi foarte succint. Prevederea, dispoziția cu privire la închiderea site-urilor ar fi uh, nu neapărat o obligație pusă în cârca autorităților publice, ci le-am uh, oferit autorităților posibilitatea de a recurge și la acest instrument. Și asta în primul rând. În al doilea rând, genul acesta de acțiune poate să fie uh, pusă în practică doar în cazul unui risc grav. Și vorbim aici despre gravitate. dar sunt absolut convins că deciziile de genul acesta se vor lua în urma unor uh, considerente, pe baza unor considerente clare. Mulțumesc. După aceea mai rămân răspunsurile la întrebările domnului Agnew. Cine dorește să intervină? Mulțumesc. Voi încerca eu să răspund la aceste întrebări. asta pentru că autoritatea de care țin eu se ocupă de biocide și pesticide. Și din câte știu eu, fipranolul este un biocid. Da, într-adevăr, situațiile pot fi diferite, pentru că biocidele trebuie să fie înregistrate în fiecare stat membru în parte. Biocidele pot ucide. Asta ca să fim clari. Spre exemplu, șervețelele umede pe care le folosim uh, sunt impregnate cu biocide. Pentru că ideea a șervețelelor umede este aceea de a distruge bacteriile. Tocmai pentru că sunt atât de periculoase, uh, biocidele trebuie să fie înregistrate în fiecare stat membru în parte în funcție de locație, de climat, uh, în funcție de diverse alte specificități, statele membre vor procede sau nu la înregistrarea unui uh, produs. Spre exemplu, uh, Malta ar putea decide să nu înregistreze un biocid care poate fi valorificat pe piața Regatului Unit autoritățile malteze pot decide că, nu știu, clima fiind diferită în Malta, biocidul nu va fi la fel de eficient. Dar acum revenind la evaluarea de risc uh, menționată de către reprezentantul Business Europe, uh, eu aș spune că nu trebuie să ne temem de valorile de risc diferite Am discutat la un moment dat într-un forum european subiectul. Asta pentru că un stat membru dorea să interzică lanternele acelea chinezești. Știți cu, cu toții ce sunt uh, aceste lanterne. Uh, deci unii s-au opus, uh, unele state uh, au fost, uh, au îmbrățișat genul acesta de produs, în schimb Malta a refuzat să accepte comercializarea genului acestuia de, de produs pe piața malteză. De ce? Pentru că clima din Malta face ca aceste produse să fie, care sunt inflamabile până la urmă, uh, să fie foarte, foarte periculoase. Deci, analiza de risc uh, din uh, Malta a ținut cont de specificitățile climatului maltez uh, analiza de risc malteză, bineînțeles că nu avea nimic de a face cu analiza de risc demarată în țările de jos, unde vremea e mai ploioasă, temperaturile sunt altele. Deci, toate acestea pentru a vă spune că armonizarea e bună, dar nu se poate aplica în toate cazurile. Mulțumesc! Mulțumim la rândul nostru. Putem trece acum la remarcele de încheiere și pentru aceasta dau mai întâi de toate cuvântul Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult. Voi trage două concluzii succinte. În primul și în primul rând, consider că infrastructurile existente trebuie să fie adaptate la ambițiile uh, pieței unice. Nu doar regulile sunt importante, ci și capacitățile uh, folosite pentru atingerea obiectivelor sunt uh, importante. Discuția ne-a arătat că trebuie să depunem un efort pentru a sprijini colaborarea Iată, am avut ex, exemplu din Italia. Controlele severe din Italia au făcut o companie de, care fabrică jucării să nu-și mai uh, importe bunurile în Italia. Prin urmare, iată, trebuie să colaborăm mai bine între noi Trebuie să ajungem la un nivel uh, echitabil, la un echilibru între uh, diversele tipuri de analize de risc, între factorii luați în considerare. Uh, până la urmă, conformitatea sau neconformitatea pot fi foarte ușor stabilite, dar cu toate acestea există totuși diferențe de percepție, de ce oare, între diferitele state membre. Și o altă concluzie pe care trebuie să o trag este faptul că autoritățile care se ocupă de, toate, de aplicarea tuturor acestor dispoziții trebuie să beneficieze de resurse suficiente. Vă mulțumesc mult pentru discuția din după amiaza aceasta. Mulțumesc. Acum le dăm cuvântul raportorilor noștri. Mai întâi de toate, domnul Ștefanec. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să spun că salut acest pachet din partea Comisiei Europene. Actualul cadru nu permite o aplicare consistentă și armonizare, armonizată, tocmai de aceea nou, acest nou regulament cu privire la recunoașterea reciprocă ar trebui să simplifice ar, procedurile. Recunoașterea reciprocă aduce valoare adăugată la nivel european, permite Uh, comercializarea unor produse conforme pe toate piețele europene. Propunerea ar trebui să întărească nivelul european și rolul Comisiei Europene în recunoașterea reciprocă. Nu pot decât să salut această declarație uh, de recunoaștere reciprocă, care va fi completată de agenții economici. Această măsură cu siguranță va scădea povara administrativă. E importantă cooperarea administrativă, de asemenea întărirea acelor puncte de contact naționale, precum și a rețelei pentru conformitatea produselor. Consider că și cooperarea între punctele sau oficiile uh, punctele de contact în acest context, eh, context ar trebui să fie întărită și, bineînțeles, eh, Solvit ar trebui să fie folosit în relațiile între autorități. Deci, Solvit întărit, eh, întărit trebuie să fie și rolul Comisiei Europene în domeniu și, în al treilea rând, importantă este simplificarea și accelerarea procedurilor. Aștept cu nerăbdare să lucrăm în continuare pe marginea dosarului. Mulțumim, urmează domnul Danti. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit în această după amiază. A fost o dezbatere foarte intensă, foarte utilă, care uh, ne va permite să abordăm pachetul acesta în cei mai buni termeni. De ce vorbim astăzi despre supravegherea pieței însă? Pentru că este un lucru deosebit de important în momentul de față. Cred că lumea aceasta din ce în ce mai multă globa, din ce în ce mai globalizată, în care schimburile sunt din ce în ce mai ample, schimburile comerciale, este o lume în care le datorăm întreprinderilor noastre și consumatorilor noștri o supraveghere a pieței mai eficientă pe, întreaga, pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. De ce considerăm că acest lucru e important? Pentru că în fiecare zi producem reguli, regulamente, directive care au un impact asupra vieții întreprinderilor Uh, din Uniunea Europeană. Le cerem mereu să fie mai bune, mai eficiente, să respecte regula cutare tehnică, regula cutare de mediu, reguli din ce în ce mai multe și mai precise pentru cei care folosesc bunurile pe care le vând acești, aceste întreprinderi. Deci trebuie să le oferim și plus valoare. Lucrul acesta însă nu e posibil uh, dacă există o piață unde sunt unii mai șmecheri. în care unii își permit să vândă bunuri periculoase, bunuri nesigure. Pentru asta e nevoie de o supraveghere mai mai fermă, mai puternică. Sunt multe articole în acest pachet legislativ. Vor, va trebui să le analizăm în relație și în dialog cu toți, toate părțile interesate. Noi și eu și raportorii din umbră suntem foarte deschiși pentru a analiza în detaliu fiecare element în parte. Dar asta este ceea ce datorăm să spunem, sistemului producător european. Pe urmă, mai este și o problemă legată de resurse. Trebuie să spunem lucrul acesta odată pentru totdeauna însă. Dacă nu investim resurse în acest domeniu, să nu uităm că resursele uh, uh, resurs, că, că întreprinderile europene sunt afectate financiar și apoi și autoritățile de stat încasează mai puține taxe atunci când există o supraveghere slabă a uh, pieței, când nu există resurse puse la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru a efectua această activitate. Produsele ilegale, nesigure, contrafăcute, reprezintă o, un, o majoră problemă pentru finanțele publice, așadar. Pentru că vorbim în acest caz de o concurență neloială pe piață pe lângă problemele fiscale. Și există, desigur, și problema drepturilor uh, consumatorilor și a unei protecții incorrecte a consumatorilor dacă nu se supraveghează atent piață, piața. Dacă nu vom sparge acest cerc vicios al uh, ideii de mai puțin control și mai mult business, mai multă activitate uh, comercială, nu vom putea garanta drepturile adecvate Uh, consumatorilor și întreprinderilor. Trebuie ca uh, această activitate de supraveghere să permită o înflorire a activității comerciale. De aceea e nevoie pentru Uniunea Europeană de un sistem de supraveghere puternic, atât pentru piața internă a Uniunii, cât și pentru produsele care intră din afara Uniunii Europene. Asta vrem să facem ne vom strădui să avem o, puter, o propunere puternică, deci să întărim chiar propunerea inițială a Comisiei și pentru asta vom fi gata să discutăm și cu Consiliul dacă vom reuși să facem acest lucru în termenul pe care ni l-am stabilit, pentru ca Uniunea Europeană să beneficieze de un sistem de supraveghere puternic și eficient. Uh, Mulțumesc, acestea fiind spuse, putem încheia audierea de astăzi. Dar, bineînțeles, nu înainte de a le mulțumi tuturor invitațiilor noștri de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru participarea la evenimentul nostru și, bineînțeles, trebuie să le mulțumim și raportorilor noștri de la IMCO. Mulțumim tuturor! Yeah, that's how they start. Yeah. For Yeah. So um, it means that we uh, can go to our next. Putem trece, prin urmare, la următorul nostru punct de pe ordinea de zi. Vom examina amendamentele depuse la actul pentru securitatea cibernetică, dar poate ar fi mai bine să așteptăm un minut. Okay, we will um, start uh, or continue. Vom continua discuțiile noastre. Vă spuneam că urmează examinarea amendamentelor privind legea uh, privind, referitoare la securitatea cibernetică. Domnul Danti este raportorul nostru. Înainte însă de a trece la examinarea amendamentelor, Permiteți-mi să îi salut pe domnul, doamna Mazola și domnul Longo, coraportor de la CESE, pe data de 15 februarie, Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz pe tema aceasta. Bineînțeles, ne întorim în, întotdeauna ca opinia societății civile să fie luată în considerare în procesul legislativ. Prin urmare, le vom da cuvântul uh, reprezentanților uh, CESE în, ceea ce urmează, în cele ce urmează. Aveți cuvântul așadar. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această ocazie pe care ne oferiți. Digitalizarea și internetul reprezintă un factor de progres important, dar trebuie să ne uh, echipăm și cu măsuri de protecție. Uh, regulamentul pe care îl discutăm astăzi vorbește despre capacitatea sistemului de a rezista și sub atac vorbim pe de-o parte, aici sunt, vorbim pe de-o parte de schemele de certificare a produselor și serviciilor și, uh, în acest context, uh, um, avizul ENISA este pozitiv, însă am dorit să se insiste asupra uh, faptului că ENISA trebuie să privilegieze protejarea identității digitale a organizațiilor și persoanelor, o temă de mare actualitate. ENISA ar trebui să uh, elaboreze Uh, o, un studiu anual al gradului de pregătire a statelor membre pentru a face față unor crize cibernetice, unor, așa cum se arată și în directivă. Ce se susține și înființarea unei rețele în materie de securitate cibernetică, un, împreună cu centrul de resort, pentru a susține uh, în Uniunea Europeană dezvoltarea unei baze industriale competitive. Acest centru ar trebui să reprezinte să se transforme într-o uh, întreprindere comună uh, tripartită, um, instituțiile Uniunii Europene, statele membre și uh, sectorul privat. Pre prezent va trebui să se dezvolte de asemenea sisteme de protecție europeană a securității cibernetice. Dar ENISA poată, desigur, să facă în continuare audit și inspecții. Mi se pare, uh, ar trebui să se întâmple acest lucru, e o, e o lipsă importantă în această uh, dispoziție și ar trebui să fie stabilită prin regulament. Resursele pentru ENISA ni se pare insuficiente pentru a-i permite, se insuficiente pentru a-i permite să-și desfășoare activitatea. Peste 2-3 ani va trebui să avem un cadru de securitate cibernetică pentru sănătate, transporturi, jucării, um, aparate, aparate electrice de uz casnic și așa mai departe, dar nu vom putea face acest lucru fără ENISA, dar nici numai cu ENISA. Vrem așadar să fie implicate toate agențiile sectoriale ale Uniunii Europene. Agenția Europeană pentru Siguranță Aviatică, Agenția Bancară Europeană și așa mai departe fără de care nu vom reuși. Încă două elemente importante, dacă îmi permiteți. Dacă vă lungiți, nu pot să vă dau cuvântul amândurora. Uh, nu, avem nevoie de fondurile necesare pentru cercetare și uh, pentru internetul obiectelor, căruia ENISA ar trebui să acorde mai multă prioritate. Mulțumesc. Mr. Mazzola, please. Da, urmează domnul Mazzola, pe scurt. Uh, uh, Longo, sorry, sorry. Domnul Longo. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu m-am ocupat de aspectele legate de impactul asupra consumatorilor. Ne interesează, în primul rând, să subliniem problemele care se leagă de factorul uman, care aproape întotdeauna este și cauza, dar și victima incidentelor pe care, cauzate de uh, atacurile la siguranța cibernetică. Considerăm că Comisia nu ține seama în suficientă măsură de om ca fiind în centrul proceselor digitale, atât ca beneficiar sau ca, tocmai, o cauză de incidente. Vrem să existe, așadar, ca uh, Uh, o, bază unică de uh, informare a cetățenilor și a întreprinderilor Uniunii Europene. În acest sens ar trebui să se facă investiții să fie formați instructori de nivel înalt cu o programă școlară adecvată și să se pună pe picioare campanii eficiente de sensibilizare, trei elemente în care trebuie să se implice autoritățile naționale și regionale, IMM-urile, într-o abordare colectivă. Doar implicând în ISA, uh, am putea să creăm un, un program de studii care să, fie, să se încheie printr-o certificare adecvată, precum și programe de instruire, în cadrul cărora ar trebui să se pună accentul pe egalitatea de gen pentru a se depăși acea discrepanță de gen la nivel informatic între bărbați și femei și pentru o mai bună orientare a consumatorilor și pentru a-i ajuta să aleagă în cunoștință de cauză când vorbim despre produsele digitale, hardware și software, e nevoie de mai multă pregătire pe de-o parte, dar pe de altă parte certificarea va trebui să includă un sistem de etichetare adecvat, așa cum se întâmplă în cazul multor altor produse, de exemplu produsele energetice. Instrumentul acesta ar avea avantajul de a reduce costurile din seama întreprinderilor, de a elimina fragmentarea de pe piață și de a simplifica înțelegerea consumatorilor în legătură cu proprietățile obiectului achiziționat și calitățile acestuia. S-ar putea crea un logo ușor de recunoscut și în felul acesta consumatorul ar putea fi ajutat în alegerea pe care o face la marginea produselor hardware sau software. În acest sens, ar fi nevoie de o, pro, de o campanie de sensibilizare și informare la toate nivelurile pentru a consolida um, cunoașterea și comportamentele în condiții de siguranță ale utilizatorilor internetului. Știm care sunt uh, competențele specifice la nivel național în domeniul educației și le respectăm. Totuși, programul acesta de formare ar trebui să fie certificat de Comisia Europeană și de ENISA și ar putea conduce la o consolidare a cunoașterelor, a cunoștințelor și a datelor din domeniul digital. Mulțumesc! Thank you very much and uh, apparently it's an Italian Mulțumim! Se pare că suntem între italieni aici, pentru că raportorul nostru este domnul Danti, care are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. facem și asta, cu toate că suntem italieni și anume mergem înainte. În legătură cu acest uh, act al siguranței cibernetice, vorbim de articolul 354, deci avem competențe, articolul 54, deci vorbim de competențe comune cu INTA. pe marginea celei de-a doua părți a regulamentului care se referă la aspectele de certificare. 396 sunt uh, amendamente, este numărul amendamentelor depuse, deci iată cât de câtă atenție s-a bucurat acest act în rândurile colegilor. Le mulțumesc raportorilor din umbră, precum și mm, colegilor din secretariatul comisiei care ne-au ajutat foarte mult să lucrăm. Ieri am avut o primă reuniune a raportorilor din umbră. E de ajuns să ne uităm pe primele pagini ale cotidianelor din întreaga lume, în fiecare zi, ca să vedem cât de mult a crescut atenția și cunoștințele, cât au amplificat cunoștințele cetățenilor în ce privește securitatea cibernetică. De aceea, directiva NIS ne-a permis să avem o nouă ocazie acum pentru a crește uh, rezistența, reziliența Uniunii Europene în fața unui posibil atac cibernetic și pentru a spori nivelul de coordonare. Ieri am uh, făcut un prim pas înainte în direcția corectă pentru a restitui Comisiei Competente ITRE un text cât mai ambițios, care să conțină indicații utile și care să ne permită să facem pași înainte. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au permis să avem această abordare constructivă. Iată care sunt temele abordate. Certificarea voluntară sau obligatorie și respectiv schemele naționale și europene, implicarea părților interesate uh, într-un schemă de certificare paneuropeană, obiectivele și elementele acestei scheme de certificare, acestui cadru de certificare. În ce privește guvernanța și includerea sa în noul cadru de certificare pentru produsele și serviciile TIC, avem aici o maximă convergență în rândurile opiniilor uh, um, raportorilor din umbră. În această etapă de pregătire a unei noi scheme de certificare și în cadrul propunerii, e important să implicăm toate părțile interesate, mai ales acele organizații de standardizare europene și organizațiile IMM-urilor. De asemenea, a fost acceptată propunerea mea de a stabili un program de lucru al ENISA în scopul de a stabili care sunt acțiunile comune care ar trebui adoptate la nivel european în sectorul certificării și de a stabili o listă prioritară de produse și servicii TIC, pentru care se consideră că ar fi necesar un sistem european de certificare a securității cibernetice. După cum s-a stabilit ieri în cursul reuniunii raportorilor din umbră, s-a acceptat posibilitatea de a certifica produsele și serviciile TIC la un nivel de risc redus. Acest uh, lucru s-ar putea realiza printr-o declarație pe proprie răspundere din partea întreprinderilor și a furnizorilor de servicii, așa cum se întâmplă de alminte și în contextul noului cadru legislativ. Consider însă că trebuie precizat că voi rămâne deschis în fața unei astfel de posibilități numai dacă vor fi va fi însoțită de dispoziții care să garanteze o supraveghere eficientă și completă a certificatelor ce vor fi emise, fie prin intermediul unor măsuri de control la nivel național ambițioase, fie prin măsuri la nivel european. Sunt convins că trebuie să existe o supraveghere eficientă a acestor certificate, inclusiv a celor care nu sunt supuse or verificărilor organismelor terce, terțe pentru evaluarea conformităților. Trebuie să evităm cu orice preț să se întâmple ce s-a întâmplat cu sistemele de certificare uh, din alte sectoare ale pieței unice, mă refer la sectorul uh, producției de uh, automobile. Și, în fine, abordarea adoptată inițial de către Comisie, cred că ar trebui să Mm, fie reținută, e un element esențial pentru aplicarea la nivel european al uh, cadrului de certificare. De-al sunt convins că această abordare pentru a funcționa corespunzător trebuie să fie mai flexibilă și să poată să se adapteze la caracteristicile și vulnerabilitățile fiecărui produs și serviciu TIC. De aceea, la oaltă cu ceilalți raportori, raportorii din umbră, am convenit să modificăm textul în ceea ce privește durata de valabilitate a certificatului, care va trebui să fie stabilită în funcție de fiecare schemă în parte și în funcție de fiecare produs sau serviciu, respectiv de risc pe care acesta îl prezintă în funcționarea sa, fără să existe un nivel maxim, așa cum se prevede în textul Comisiei Europene. Ținând seama de pozițiile divergente între grupurile politice, va trebui să mai discutăm pe marginea uneia dintre problemele fundamentale din cadrul acestui regulament, și anume dacă să prevedem o, sau nu o obligație de certificare pentru infrastructurile critice, așa cum se prevede în directiva NIS. Vom analiza, în fine, cu multă atenție posibilitatea de a include mai multe propuneri care au apărut în cursul dezbaterilor, precum lista riscurilor la propunerea PPE și trimiterea la uh, aspectele cibernetice. Spero che potremo raggiungere un cyber easing. Sperăm să ajungem cât mai curând la un produs, la un compromis final și să putem prezenta apoi textul final întregii comisii. Mulțumesc. And then uh, for the EPP it's Mrs. Metzola. Doamna Metzola în numele PPE, dar cred că domnia sa va fi înlocuită de domnul Schwab. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, intervin în numele doamnei Roberta Mețola, care nu este prezentă astăzi alături de noi. Dar dați-mi voie să vă spun în calitate de fost raportor pe directiva NIS, trebuie să vă spun în, numele, în nume personal că e important să găsim instrumentele uh, necesare pentru asigurarea securității cibernetice, pentru că fără aceste instrumente, fără certificare, tot efortul depus pe marginea directivei NIS va fi fost uh, în van. În numele Robertei vreau să-i mulțumesc raportorului, dar și raportorilor din umbră. Roberta consideră că multe amendamente importante au fost deja depuse de către grupurile politice, acestea au fost discutate și Roberta se bucură că amendamentele ei, cele cu privire la autoevaluare și cele cu privire la certificate, au fost incluse în amendamentele de compromis. Dar uh, Amendamentul 30, 366, spre exemplu, nu a fost inclus într-un amendament de compromis. PPE-ul își dorește ca autocertificarea să fie cât se poate de unitară și clară în regulamentul final. În ceea ce privește schemele de certificare naționale și europene, va trebui să discutăm amendamentele depuse pentru a ne asigura că nu vor fi operaționale niște scheme uh, Uh, paralele și că schemele adoptate la nivel european vor fi uh, folosite la nivelul întregii Uniunii Europene. În al treilea rând, se dorește un aport mai uh, important din partea factorilor de pe piață. PPE-ul își dorește o promovare a genului acestuia de discuție. Grupul de la ENISA funcționează în momentul de față. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că acest grup va putea funcționa și mai bine pe viitor. Dar are niciun sens să venim cu propuneri legate de crearea unui nou uh, grup. Uh, toate aceste propuneri ar face regulamentul mult mai birocratic decât este. De asemenea, Articolul 44, în special amendamentele 97, 345, 343 și 347 uh, sunt uh, uh, foarte importante din punctul de vedere al, al Rob, Robertei. De asemenea, Roberta consideră că abordarea bazată pe risc trebuie să fie la baza acestui act legislativ. Și acesta fiind spus, Roberta, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Voi interveni eu în numele ECR, în calitatea mea de raportor din umbră. Voi interveni în olandeză. Eh, de raporteur, eh, eh, Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse deja. La rândul meu am depus vreo 22 de amendamente la propunerea raportorului. Există o serie de elemente pe care nu le regăsesc în uh, propunerea comisiei, dar nici în uh, propunerea raportorului nostru. Spre exemplu, ciclul de viață al produselor. Vă trimit, uh, prin urmare, la amendamentul numărul 3 depus de mine. Consider că securitatea cibernetică trebuie să fie luată în considerare în uh, dezvoltarea oricărui fel de nou serviciu sau produs. Spre exemplu, dacă există cercetare și dezvoltare, uh, consider că încă din momentul, din etapa respectivă, uh, securitatea cibernetică ar trebui să fie luată în considerare. Doar așa ne-am putea asigura că uh, nu există puncte slabe care să poată fi abuzate sau folosite odată ce produsul ajunge pe piață. Mă gândesc la punctele slabe care au un efect negativ asupra consumatorului. De asemenea, autoevaluarea și autocertificarea nu uh, se regăsesc în propunerile comisiei sau ale raportorului. Consider că această posibilitate trebuie să fie pusă la dispoziția actorilor. Uh, Autocertificarea există deja astăzi ca și procedură, spre exemplu în cazul securității produselor. După aceea ar mai exista niște lucruri care ar putea fi întărite sau uh, și mai bine precizate. În primul rând, normele internaționale. Cred că fabricanții ar trebui să poată exploata cât mai bine cu putință piața internațională. Trebuie să ne asigurăm că agenții economici europeni, europeni rămân în Uniunea Europeană. Trebuie să înțelegem de asemenea că toate dispozitivele acestea digitale sunt conectate la nivel uh, internațional, nu doar la nivel european. Cum există norme internaționale în domeniu, am depus una, consider că ele trebuie să fie luate în considerare și de către noi și am depus un amendament în acest sens. În text se vorbește despre sensibilizarea la amenințare. Da, toate bune și frumoase. Da. trebuie să demarăm și campanii de sensibilizare în ceea ce privește măsurile pe care le adoptăm pentru combaterea acestor pericole. În al, în al treilea rând, aș vrea să vorbe, vorbesc despre durata de, de a unui uh, certificat sau durata de uh, valabilitatea unui certificat. Eu nu țin neapărat uh, la crearea unei dispoziții pe tema aceasta, ci consider că în funcție de um, cazurile specifice s-ar putea stabili o durată de viață diferită pentru respectivele certificate. Cred că actualizările ar trebui să fie posibile fără ca acestea să implice obținerea unui nou certificat de securitate cibernetică. Vreau să-i mulțumesc raportorului uh, pentru importanța pe care o acordă factorilor implicați în uh, sector. Și eu am uh, depus niște amendamente în acest sens. Spre exemplu, consider că industria poate să solicite noi reglementări și, de asemenea, consider că Comisia ar trebui să fie implicată în discutarea anumitor măsuri de reglementare. Înainte ca Comisia Europeană să ia măsuri, ea ar trebui să uh, discute cu părțile interesate. Și cum ENISA nu este până la urmă o agenție de standardizare, uh, ENISA trebuie să se asigură că toate organismele de standardizare la nivel european și internațional sunt într-adevăr consultate. Am depus o serie de amendamente uh, pe marginea unui punct unor puncte cu care nu sunt deloc de acord, nici în propunerea comisiei, nici în propunerea uh, raportorului. În primul și în primul rând, caracterul voluntar al acestui dispozitiv. Din punctul nostru de vedere, elementul acesta este esențial. Doar astfel le vom încuraja pe companii să inoveze și să vină cu sisteme mai sigure. Bineînțeles, totul depinde de natura sectorului în momentul în care stabilim gradul de flexibilitate. Și mai aveam o întrebare legată de nivelurile de securitate. Acestea sunt foarte rigide și nu cred că este abordarea potrivită. Prin urmare, am depus o serie de amendamente pentru eliminarea nivelurilor de securitate generale, acestea ar trebui să fie înlocuite de un, un sistem care să ne permită să stabilim care este nivelul de securitate cel mai potrivit. Am avut discuții foarte constructive până în momentul de față și consider că acestea vor continua, bineînțeles. urmează doamna Haranțova, numele alte. I also would like to thank Nicola. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și lui Nicola pentru muncă și pentru comentarii pentru comentariile și discuțiile pe care am avut și astăzi și ieri. Sunt sigură că vom ajunge cu toții la un punct comun. Grupul meu are o serie de chestiuni uh, pe care se concentrează și din amendamente văd că și alte grupuri au preocupări similare. Mai întâi, am vrea să vedem modalitatea prin care uh, fabricanții să poată emite o declarație de conformitate și alții vor același lucru, dar sunt două diferențe cheie între amendamentele ALDE și celelalte. În primul rând, noi credem că declarația pe proprie răspundere trebuie bazată doar pe funcționalitate și pe securitate sau asigurare, nivelul de bază de asigurare. Nivele mai înalte sunt mai, uh, intenționate pentru uh, medii sigure închise. A doua diferență este că noi vedem această de- declarație ca fiind făcută numai după ce compania a fost certificată pentru procesele sale generale. Trebuie să asigure companiile că au o procedură de securitate înainte să poată uh, face această declarație pentru produse individuale. Și asta dă mai multă siguranță uh, și securitate și nu va cere mii de teste pe fiecare produs. Sperăm că toate grupurile pot susține această abordare echilibrată și că ele pot fi reflectate în textul de compromis. În al doilea rând, certificarea de securitate va fi validă în toată Uniunea, deci trebuie să existe încrederea că toate autoritățile emitente urmează aceleași standarde de testare. De aceea am propus un mecanism de revizuire de tip peer review, Textul propunerii este bazat pe mecanismul de peer review folosit, de exemplu, în directiva privind omologarea. Și pentru că a fost adoptat în această directivă acum câteva luni, cred că poate fi acceptat și aici. În fine, pentru că este un aviz pentru Comisia ITRE, am propus și amendamente la mandatul ENISA, care se dă mai multe puteri și să ajute statele membre în ce privește uh, probleme legate de vulnerabilități și declararea acestora și practici de ciberigienă între statele membre, companii și cetățeni privați. Nu putem să ne bazăm doar pe fabricanți ca să ne protejeze. Toți trebuie să fim proactivi în protejarea serviciilor și produselor digitale pe care le folosim. Nu există niciun beneficiu dacă să construim o fortăreață dacă lăsăm ușa din spate descuiată. Domnule președinte, sunt multe amendamente din partea grupului meu și uh, chestiuni importante, cum ar fi părțile implicate, recunoașterea reciprocă, standarde internaționale, dar nu voi repeta ce am spus deja la uh, ședințele anterioare, așadar sunt nerăbdătoare să cooperăm pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și din moment ce ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți, aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Spună de la Comisia Europeană uh, pentru a face câteva comentarii. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, membrilor Parlamentului pentru atenție și pentru raportul foarte bun uh, bazat pe această propunere numită Cyber Security Act. Apreciem uh, amendamentele constructive propuse și înțelegem că ele încearcă să extindă și mai mult filozofia propunerii. Voi trece la câteva puncte și vă oferi claritate pentru că vă aflați într-un punct critic al discuției noastre pentru a ajuta această discuție. În ce privește natura voluntară versus cea uh, obligatorie a certificatului, pentru că raportorul a spus că asta încă e în discuție. Ideea propunerii a fost să avem abordare pas cu pas. Propunerea permite crearea unor scheme folosite de guvernele naționale pentru a putea face cele mai bune alegeri, dar are și provi- pro- prevederi care ar permite unor scheme uh, specifice să devină obligatorii și cadrul să fie introdus în legislația verticală ca punct de referință pentru certificarea obligatorie. Acesta este în articolul 47 a propunerii. Deci ideea a fost că, în cele din urmă, da, acesta ar deveni cadrul de referință pentru certificare în domeniul cibersecurității. Începește rolul uh, actorilor implicați. Susținem în special comentariul care a fost făcut în prevederile propunerii. Avem, avem uh, am oferit uh, posibilitatea ca ENISA să consulte toți eh, actorii implicați la toate stadiile și schema trebuie implicat, aplicată prin act de implementare. Iar eh, stakeholderii, părțile implicate așadar, vor fi consultate atât înaintea discutării actului, dar și după ce este pregătit. Deci există o consultare finală privind regulamentul de, pentru mai bună guvernare. Și aici eh, trebuie subliniat faptul că părțile implicate, actorii implicați sunt acolo ca să ajute ENISA și nu ca să creeze nivele multiple de consultare la stadii la care acesta nu e în mod necesar relevant. Dar prevederile sunt acolo și sigur pot fi întotdeauna clarificate. În ce privește statele membre, e nevoie de unele clarificări. Acestea au posibilitatea prin uh, grupul de certificare europeană în domeniul cibersecurității să facă propuneri pentru priorități de certificare. Mi se pare interesante propunerea de menite să asigure planificarea strategică. Aceasta este o abordare care a fost uh, luată și în uh, grupul de cooperare și deja este una interesantă. Începește întărirea mecanismelor de supraveghere și asta pentru a completa discuția noastră în legătură cu autoatestarea. Principiul acestei propuneri a fost că, într-adevăr, e un sistem voluntar, dar odată ce ai o schemă europeană, ar trebui să, ca ea să fie supusă unei supravegheri și aplicări complete. Deci chiar dacă cineva introduce autoatestarea, ce contează este supravegherea, obligațiile de supraveghere și de enforcement prin revocare, posibilitatea revocării certificatelor. Pentru că ideea este să ai condiții egale pentru zonele în care se aplică schemele. Un alt punct pe care am vrea să-l comentăm este problema acestui, uh, acestei etichete de încredere europeană obligatorii. În propunere ne-am gândit la posibilitatea de a include o marcă drept rezultat al procesului de certificare. Deci această schemă poate să se uh, să corespundă și cu această etichetă și lucrul acesta poate fi definit în propunere. Dar noi n-am propus o etichetă europeană din două motive. În primul că n-am avut suficiente dovezi în valoarea de impact că trebuie să propunem așa ceva pentru întreaga Europa și în al doilea rând asta s-ar putea să nu fie potrivit pentru toate serviciile și produsele care intră în domeniul de aplicare a acestei propuneri. Poate pentru bunurile de consum e potrivit, dar pentru produsele industriale uh, nu, poate, poate nu e la fel de pertinentă. Deci e o chestiune care trebuie definită printr-o schemă mai degrabă decât într-un mod orizontal. Cel puțin așa vede Comisia lucrurile. Există și această idee de a crea un fel de uh, sistem de baze de date ca sistemul de alertă rapidă pentru produse pe piața internă. Vreau să menționez că în cadrul sarcinilor NISA am introdus uh, crearea unui sistem de informare prin care ENISA va informa publicul în legătură cu incidentele, vulnerabilitățile și mai departe. Deci un hub informațional care va face parte din sarcinile incluse în noua, nou regulament. Deci uh, semințele acestei uh, inițiative sunt acolo. Vă mulțumim așadar pentru viteza cu care s-a uh, făcut această activitate și Uh, suntem în continuare disponibili ca să ajutăm uh, Comisia INCO așa cum uh, este potrivit. Mulțumesc și ultima intervenție a raportorului Nicola Danti. Vă rog. Grazie, președinte. Vorrei... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să intervin pe marginea tuturor observațiilor făcute, nu înainte de a le mulțumi tuturor colegilor, celor de la secretariat și de la Comisie pentru contribuții. Mai întâi în legătură cu acea dihotomie voluntar-obligatoriu, am văzut că s-au depus de către unele grupuri politice amendamente în sensul de a introduce obligativitatea exclusiv pentru cei care sunt pentru serviciile considerate strategice în baza directivei NIS și nu tuturor bunurilor și serviciilor. Caracteristica riguarda la gran parte la deci nu tuturor bunurilor și serviciilor informatice vizate de această directivă. Apoi, în legătură cu marca obligatorie pe care am propus-o noi și care a făcut obiectul dezbaterilor, vă mărturisesc că ieri am avut o, un schimb de opinii foarte pozitiv. Sigur că lumea are păreri diferite, dar cred că nu va fi imposibil să găsim uh, un numitor comun. Cred că niciunul nu înțeleg, dintre noi nu, uh, nu consideră că nu trebuie să avem un sistem european de ciber, cibersecuritate puternic care să le ofere un grad adecvat de protecție cetățenilor și instituțiilor. În acest sens, cred că vom putea ajunge ușor la un acord. În ce privește marca obligatorie, așa cum spunea Comisia, ea n-ar viza produsele industriale, ci exclusiv produselor destinate consumatorilor finali. Multe dintre observațiile, introduse se regă, uh, observațiile făcute se regăsesc deja în amendamentele prezentate. Le vom analiza în următoarele săptămâni, astfel încât textul final să fie cât mai cuprinzător și să se bucure de cât mai mult sprijin în cadrul comisiei noastre. Thank you very much, um, Mr. Uh, Mr. Dumpty. Uh, we will have the vote in our... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Danti. Vom vota în comisie în uh, ședința din mai. Și cu aceasta aș vrea să închid uh, ședința noastră de după amiază. Mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc și interpreților. Și aș vrea să dau acum uh, președin, poziția de președinte colegii Ana Maria Bild, uh, Corața Bild pentru ședința coordonatorilor.